Sí, buenos días, señores diputados. Vamos a comenzar nuestra... Bună dimineața, stimate doamne, stimați domni. O să începem cu reuniunea noastră de astăzi. Acum aș vrea în primul rând să-l salut pe președintele Republicii Chile, domnul Sebastian Piniera. N-am mai avut de 10 ani uh, onoarea să primim un președinte al uh, Republicii Chile aici în Parlament. Este o mare bucurie și o mare onoare să vă salutăm aici. Vrem să vă salutăm și pe dumneavoastră, domnul, și pe domnul Moreno și uh, domnul Carus, care este ambasadorul uh, Republicii Chile la Uniunea Europeană. Chile este un partener activ al Uniunii Europene și acordul pe care l-a ratificat Parlamentul European este unul care a dus până acum rezultate foarte bune pe ambele părți. Uh, a existat o întărire puternică a comerțului, a dialogului politic și al colaborării în același timp. Acest acord a fost cel mai ambițios acord pe care Uniunea Europeană l-a semnat vreodată cu o țară terță și aceasta a marcat într-un fel toate acordurile din a patra generație. În cadrul acestui acord, dialogul politic este esențial. Iată de ce noi, deputații din Parlamentul European, ne interesăm uh, să continuăm acest dialog politic și dorim uh, să o facem și pe viitor. Mă bucur că domnul Cunel Campos este aici, care este președintele adunării parlamentare a Parlamentului European cu Chile și suntem bucuroși și că președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Republicii Chile este aici în sală. Bine ați venit! Stimate domnule președinte, Chile a fost pentru noi întotdeauna un model uh, în ceea ce privește tranziția către democrație. Această uh, țară are momentul de față președinția CELAC și uh, acum câteva zile, acum câteva zile la Cardiff, am avut ocazia să ne continuăm dialogul politic, care va fi, bineînțeles, continuat și anul viitor, când ne vom întâlni la Santiago de Chile. În acest context, domnule președinte, ne-am continuat lucrările pe care le începusem uh, de ceva timp. E vorba de îmbunătățirea relațiilor dintre America Latină și Uniunea Europeană. Vă spuneam săptămâna trecută, cu această ocazie, că aceste relații sunt extrem de importante pentru viitor în ceea ce privește dialogul politic. Din motive politice, am ales, dacă vă amintiți, acest dialog politic între America Latină și uh, Uniunea Europeană în anul 2004 au fost de asemenea motive politice care au explicat uh, instituționalizarea acestui dialog atunci când am hotărât acest lucru la Roma. Au existat multe motive politice pentru ca aceste reuniuni uh, apoi uh, să fie continuate cu reuniunea șefilor de stat și de guverne în 2009. Deci sunt de fapt ca niște summituri. Știți, bineînțeles, că dialogul politic nu aduce nimic dacă nu este și pus în aplicare și de aceea este foarte important pentru noi să avem acest acord de asociere între Uniunea Europeană și țările din uh, America Latina. Domnule președinte, dacă sunteți amabil, Aș vrea să vă rog să descrieți pe scurt cum vedeți dumneavoastră integrarea latinoamericană din ultimii ani. În ultimii ani au existat diverse evenimente, mă refer la diferite proiecte care au eșuat, probabil că știți că au existat și acorduri bilaterale între diferite țări, care însă uh, au dus și uh, unele dintre ele la fragmentarea comunității anzilor, fragmentarea um, spațiului Pacific și, de asemenea, un rol important a jucat faptul că și China, care este cel mai important partener pe viitor, probabil, al Americii Latine, a apărut pe scena politică. Aș vrea să știu de aceea, domnule președinte, cum vedeți dumneavoastră aceste relații, evoluțiile din cadrul dinamicii acestor relații și ce părere aveți despre relațiile UE latinoamericane în acest context. Mă gândesc aici și la reuniunea noastră din, de la Santiago, înainte de reuniunea șefilor de stat și de guverne. Aș vrea să vă salut încă o dată și vreau să vă dau cuvântul acum, vă rog. Muchas gracias, señor presidente Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte Salafranca. Bună dimineața, stimați deputați, și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat uh, ocazia să vorbesc aici în uh, fața dumneavoastră. Aș vrea, în primul rând, să-mi exprim admirația și mulțumirea pentru ceea ce reprezintă Parlamentul European, nu numai pentru Europa, ci pentru lumea întreagă. În acest Parlament European se vorbește pe față și de fiecare dată se vorbește pentru democrație, în favoarea libertăților și drepturilor omului. Acesta este motivul pentru care Aici eu consider că este vorba de un forum care discută despre idei clare, care negociază și un astfel de for este extrem de important. Există în lume foarte mulți dușmani ai păcii, ai libertăților uh, omului și a libertății în general. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre America Latina. America Latină este un continent în care trăiesc 600 de milioane de oameni în momentul de față. E vorba de un continent care a trecut prin multe. E un spațiu foarte întins, are resurse naturale foarte bogate, o natură foarte variată, există fiere, există alte substanțe importante, materii prime și din fericire nu ne-am omorât pentru aceste substanțe în trecut și nici nu au existat problemele de rasă pe care le-am întâlnit în țările africane. Totuși, în ciuda acestor premize pozitive, au existat în uh, ultimii 200 uh, de ani a independenței noastre destul de multe probleme cu sărăcia. Nu prea am putut uh, să consemnăm o victorie asupra nesiguranței și sărăciei și aceasta este sarcina noastră principală. Trebuie să ne asigurăm că acest secol să fie secolul renașterii Americii Latine din acest punct de vedere. Am încercat să facem pași importanți în această direcție, pentru că există mulți care au suferit. America Latină a trăit criza mondială mai puternic decât alte țări și în ultima criză America Latina a fost continentul cel mai afectat, dar continentul care a reușit să-și continue, să-și mențină creșterea economică, să-și mențină progresele uh, după ce în trecut însă am avut de luptat în uh, anii 70 uh, cu pierderea democrației, în anii 90 putem spune că am recâștigat democrația. Și acum în acest context avem o provocare esențială și anume potențialul pe care îl avem uh, trebuie să-l folosim la maxim. În același timp însă trecem și printr-un secol foarte special, pentru că în timpul acum 20 de ani, de fapt, puțin mai mult de 20 de ani, au căzut zidurile din, de pe continentul nostru, numai din, de la nord la sud și de la est la vest, zidurile care împărțeau lumea prin cortine de fier și uh, prin zidul Berlinului. A mai căzut însă și un alt uh, zid care nu era atât de cunoscut, atât de vizibil, dar poate la fel de groaznic. E vorba de un zid între nord și sud, nordul fiind uh, simbolul bogăției și sudul fiind simbolul sărăciei. Aceste două lumi nu mai există la ora actuală. Acum avem o lume globalizată și uh, putem spune că suntem confruntați cu cea mai importantă revoluție din istoria omului. Pentru că această nouă societate, care este societatea informației, societatea cunoașterii, a adus cu sine o revoluție, o revoluție care s-a răspândit în toată lumea și care a dus la o îmbunătățire a ă, aspectelor de agricultură și de industrie în același timp. De aceea țara mea se confruntă în momentul de față cu o provocare foarte importantă. Chile a fost cea mai săracă colonie a Spaniei și acum avem o sarcină importantă și anume trebuie să îmbunătățim situația în țara noastră înainte să se termine secolul acesta. Vrem să devină o națiune industrializată fără sărăcie. Dacă ne stabilim acest obiectiv, știm exact imediat și care sunt uh, care sunt barierele cu care trebuie să ne confruntăm. Acum 5 ani știți că am avut uh, cutremure uh, extrem de grave și E vorba aici de un cutremur care a distrus totul. De fapt, o treime din uh, spitale, o treime din uh, clădire a căzut în acel cutremur, o treime din infrastructura Republicii Chile a fost distrusă. În acest context și într-un moment în care lumea oricum aluneca într-o criză, pentru că, după cum știți, criza a început în 2008, Uh, vă dați seama cât de grav a fost acest eveniment. În acest context, uh, Republica Chile s-a confruntat deci cu aceste noi provocări de a se reconstrui cât se poate de repede într-un decurs de 10 ani în 10 uh, ani Chile dorește și a dorit să devină prima țară a Americii Latine care a reușit să iasă din subdezvoltare din aceste 200 de ani care au marcat uh, sărăcia în acest continent. Sperăm să ieșim din sărăcie așadar și ne-am stabilit obiective extrem de ambițioase. În primul rând trebuie să creăm capacitatea pentru a regăsi creșterea economică, pentru a crea locuri de muncă și pentru a stimula investițiile și exporturile în uh, ciuda circumstanțelor uh, neprielnice aduse de cutremur și în ciuda crizei economice, pot spune că Chile se, des, se um, direcționează către un obiectiv pozitiv. Am, avem o creștere de 6% și avem de asemenea și o îmbunătățire a creării locurilor de muncă, care este extrem de importantă. Încercăm să deschidem mai multe sectoare pentru uh, ocupare și până acum există anumite, existau unele grupuri de, din societate care nu lucrau deloc deloc. Am reușit așadar să creăm locuri de muncă cu o viteză pe care niciodată înainte în Chile n-am putut să o consemnăm. Aceasta a fost însă datorat și îmbunătățirii investițiilor, îmbunătățirii infrastructurii și echilibrării um, situației macroeconomice. Această creștere economică nu se construiește numai pe, um, nu se construiește pe nisip, se construiește pe stânci de obicei, ca să spun metaforic. Avem însă și uh, obiective de societate, obiective politice. Am dorit, în primul rând, să combatem dezechilibrele din societatea Republicii noastre și aș, am vrea, de asemenea, să um, combatem și sărăcia um, pentru a putea să uh, dezvoltăm țara noastră. Pe această cale am pornit-o deja și încercăm să facem tot ce se poate pentru a combate, după cum spuneam, sărăcia. Ceea ce se întâmplă, sărăcia a scăzut și dezechilibrele au, uh, s-au redus. Am făcut reforme esențiale, o reformă, de exemplu, a educației, o reformă a sănătății care au uh, purtat deja și-au adus roadele, dar și, pe total, o reformă a uh, sistemului social. Putem spune că Chile are deja un pilon important și, de fapt, piloni importanți pentru a crea o societate sănătoasă. În uh, ultimei ani, fiind numai în democrație, sigur, și în 60, anii 60-80 n-am fost o democrație, dar în rest am fost o democrație și acest lucru se simte. În anii 80 am recâștigat aceste drepturi democratice și acum uh, suntem din nou într-un mediu natural, dacă pot spune așa. Suntem integrați în restul lumii, suntem un stat care funcționează și care este destul de modern. Acestea au fost uh, punctele forte tradiționale. Știți însă că a, noi dorim acum să facem și un salt mortal oarecum înainte, pentru că știm că avem o mare, un mare dezechilibru pe care trebuie să-l depășim. Democrația, libertatea individului și egalitatea de șanse, toate acestea le-am obținut, dar mai avem de făcut foarte multe lucruri concrete. America Latină și Chile au avut până acum foarte multe uh, bineînțeles, foarte multe întârzieri în aceste domenii și de aceea trebuie să ne îmbunătățim în continuare sistemul educației. Trebuie să investim mai mult în potențialul uman al cetățenilor noștri. Iată de ce am avut nevoie de această reformă a educației. Ne trebuie și un progres esențial în domeniul cercetării, dezvoltării, uh, încercăm să investim mai mult în dezvoltare și cercetare. Este foarte important pentru noi ca inovarea să fie din ce în ce mai puternică, să nu fie în niciun caz împiedicată și credem că acesta este o cale importantă spre succes. Un al patrulea pilon ar fi o egalitate de șanse mai uh, clară și, bineînțeles, o lipsa sărăciei. Iată deci cei patru piloni de care vă vorbeam, care sunt legați de cei uh, trei piloni tradițional și deci acești șapte piloni împreună vor putea să ne permite să o luăm pe calea unei țări care va fi considerată o țară industrializată, o țară care să poată să acționeze și în cadrul democrației și al păcii. Relațiile pe care le avem cu Uniunea Europeană sunt extrem de importante pentru noi. Deja în anii 60 am avut relații cu comunitatea europeană de atunci și este impresionant ce s-a întâmplat în Europa de atunci, după două războaie mondiale și după cele mai îngrozitoare uh, acte de oroare din uh, istoria omenirii. Iată cum a ajuns Europa să iasă din această logică a războiului și să facă un progres extrem de mare, să se implice pentru integrare, pentru egalitatea șanselor, pentru uh, locuri de muncă și așa mai departe. Iată de ce Uniunea Europeană merită și a meritat uh, dreptul, uh, premiul Nobel pentru pace pe care l-a primit nu de mult. Uh, Chile are relații cu comunitatea europeană, astăzi cu Uniunea Europeană, bineînțeles, și avem și un acord, după cum știți, în care nu este vorba numai de comerț, ci este vorba și de colaborarea uh, în domeniul politicii și a culturii. Avem acest acord deja de peste 10 ani, deja ne bucurăm de o colaborare foarte bună de 10 ani de zile, iar Uniunea Europeană este primul investitor străin în Republica Chile și cel mai important partener comercial după China. Uniunea Europeană a fost întotdeauna un aliat important al Republicii noastre. Dar Republica noastră se deschide și către lume în general acum. Iată de ce am adăugat piloni noi în acest sistem de care vorbeam de integrare în lumea globală. Chile este o țară care este integrată în lume în general. Avem acorduri cu 60 de țări, cu Europa, SUA, China, Japonia, Corea și în momentul de față avem și mai multe inițiative noi pentru a ne integra și în inițiativa pacifică. E vorba de țările Americii Latine care au graniță cu Pacificul, de exemplu Mexicul, Chile, Peru și încercăm să avem o integrare mai bună decât în trecut. E vorba, bineînțeles, și de schimbul de mărfuri, de uh, schimburi de servicii, de comerț, de libera circulație a persoanelor, totul după modelul european. Un lucru este foarte sigur. Deși America Latină este, are premize excepționale, America Latina este în continuare un continent care a, n-a putut să se dezvolte la fel de bine ca Europa. Și de aceea Chile caută integrarea în lumea întreagă prin uh, intermediul acordurilor bilaterale, acordurilor de liber schimb și comerciale, dar și printr-o reducere a barierelor tarifare. Comerțul internațional este în continuare 65% din PIB și uh, aceasta este o cifră extrem de importantă. Totuși trebuie însă să lucrăm și la schimbările politice. Lucrăm la o reformă a sistemelor noastre. Acum uh, câtva timp am putut uh, integra un sistem de vot liber uh, pe bază voluntară și acum 13 uh, milioane de cetățeni au drept de vot față de 8 milioane în trecut. Lucrăm și la legea partidelor politice și legea electorală. E vorba, bineînțeles, de o țară, după cum vedeți, care trebuie să facă progrese pe trei planuri, așa cum uh, s-a întâmplat și cu strămoșii noștri. Însă, din păcate, strămoșii noștri nu au reușit niciodată să facă acest lucru în trecut. Ei au încercat uh, să combată sărăcia și subdezvoltarea în trecut. Noi am învățat foarte multe de la Europa și aceasta vreau să o subliniez. Avem o comunitate culturală cu Europa, nu numai datorită rădăcinilor noastre, pentru că știți că avem două limbi, uh, portugheza și spaniola, care sunt uh, limbile Uniunii Europene. Portugalia și Spania au colonizat acest continent și iată avem deci foarte multe similitudini cu Europa care facilitează integrarea noastră în lume și în, în procesul de colaborare cu Europa. Însă, din păcate, acest proces de integrare nu a fost întotdeauna la înălțimea la care ar fi putut fi. Iată de ce noi încercăm acum să ne integrăm mai bine și în Alianța Pacifică împreună cu Uh, Mexicoul și cu Peru și uh, acestea sunt uh, țări care sunt responsabile pentru foarte mult progres economic în lume. Vom face tot posibilul pentru a ține pasul cu ei. Mai participăm și la un proiect de parteneriat transpacific Încercăm să creăm cea mai, cel mai mare spațiu de liber schimb și comercial pe care să putem lucra pe ambele laturi ale Pacificului. Atlanticul a fost centrul uh, lumii înainte, acum Pacificul este un, un, uh, un, mă scuzați, un uh, o zonă extrem de dezvoltată. Iar America de Sud, America Latină, este foarte bine implicată în acest proces. Avem, bineînțeles, după cum știți, coastă și pe Pacific și pe Atlantic și noi încercăm să fim în centrul acestor două progrese și procese. Iată pentru noi, așadar, uh, clauza de dezvoltare din acordul uh, cu Uniunea Europeană este foarte importantă și din acest punct de vedere. Aceasta înseamnă că această integrare se poate îmbunătăți. În ultimii șase ani am încercat să facem uh, progrese, avem relații foarte bune cu Parlamentul European, relațiile cu Consiliul și cu Comisia nu sunt la fel de bune cu cele cu Parlamentul European. Acum, înainte de summitul Uniunii Europene, care urmează și, și cu care va implica și um, reprezentanții Americii Latine, deci a 600 de milioane de locuitori, care va avea loc în, la, în Chile, chiar în uh, capitala noastră, peste câteva luni. Cred că aceasta va fi o ocazie așadar pentru ca să îmbunătățim legăturile istorice, dar să știți că nu numai trecutul ne leagă, bineînțeles că suntem și o comunitate de valori, avem uh, sarcini comune și trebuie să îmbunătățim această colaborare și să accelerăm uh, colaborarea așa cum uh, decurge ea deja cu Uniunea Europeană. Sunt foarte multe provocări, după cum spuneam, trebuie să prelucrăm sistemul monetar și economic. Știți că Fondul Monetar Internațional uh, Banca Mondială și ONU își doresc această modificare în cadrul sistemelor monetare. Există deja o unanimitate, cred, în acest domeniu. Am discutat și cu Consiliul, cu președintele Consiliului despre această posibilitate și cu președintele Comisiei și suntem de acord. Acest summit din Chile va fi foarte important, din Chile, îmi cer scuze, pentru că vom putea să ne punem împreună forțe de care este nevoie în această lume pentru a putea răspunde la noile provocări, pentru a putea răspunde la dificultățile cu care ne vom confrunta. Vreau să vă amintesc de un politician important american care a spus că există două feluri de oameni. Oameni care văd lucrurile așa cum sunt și își pun întrebarea de ce este așa și alții care visează de ceea ce nu este încă și se întreabă de ce nu avem încă acele lucruri. Eu zic că trebuie să visăm despre acele lucruri care nu există încă între Uniunea Europeană și America Latină și să încercăm să facem ca ele să devină realitate. Mulțumesc! Muchas gracias, señor presidente, por este fresco que nos ha pintado de la relación. Mulțumesc foarte mult uh, que nos ha presentado. Eh, vamos a proceder eh, a continuación a un intercambio de puntos. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. O să încep acum uh, schimbul de păreri cu deputații. 9 persoane s-au înscris la cuvânt. S mai avem și alte puncte pe ordinea de zi, astfel încât o să vă rog pe toți să fiți succinți și o să limitez timpul de vorbire. Vă rog să nu depășiți un minut jumătate. Dau cuvântul domnului Corea de Campaș, președintele Comisiei Mixte. Mulțumesc, domnule președinte este o onoare să vă primim uh, în Casa Democrației Europene într-un an extrem de important pentru relațiile Uniunii Europene cu Chile, dat fiind, dat fiind că se împlinesc 10 ani de când s-a semnat acordul de asociere în luna noiembrie 2002. Dați-mi voie să îl salut pe președintele Salafranca, pe ministrul de afaceri externe Alfredo Moreno, uh, Pablo Morenzini, colegul meu de la uh, Uh, din Comisia Mixtă din partea uh, ciliană și domnul ambasador Applegreen. Vreau să uh, le urez bun venit invitațiilor cilieni și să îi salut pe toți colegii deputați care sunt prezenți la această reuniune. Ca președinte a al delegației mixte UE-Chile, eu m-am aplecat cu mare atenție asupra evoluției acestui acord de asociere și am uh, privilegiul de a co-prezida alături de colegiul Lorenzini această, uh, această, această delegație care urmărește, urmărește evoluțiile acordului de asociere. Delegația mixtă UE-Chile, chiar dacă nu are competențe legislative, are totuși un uh, glas care își face, pe care și-l face auzit din ce în ce mai mult, ca și alte delegații de asociere, sporind astfel uh, mandatul nostru de Parlament. Progresul înregistrat în principalele domenii reglementate de acest acord sunt evidente. Iată, de pildă, cât de repede s-a dezvoltat comerțul extern între Chile și Uniunea Europeană, ne, ne putem uh, referi la răspunderea de care dă dovadă fiecare parte, dând dovadă de maturitate și de dorința de a ne îndrepta către o consolidare a obiectivelor înscrise în acest acord de asociere. Într-adevăr, uh, sunt uh, domenii unde progresul nu a fost atât de semnificativ cum ar fi uh, clauza evolutivă și recurgerea la aceasta. Dar progresul în ceea ce privește evoluțiile științifice și tehnologice a fost semnificativ se vor deschide noi perspective și în ceea ce privește energia, mai ales în ceea ce privește energia regenerabilă și rețelele energetice, unde ambele părți vor avea de câștigat. În cele din urmă aș dori să profit de acest prilej pentru a-l felicita pe președintele Piniera pentru președinția exemplară a Comunității Statelor uh, Latinoamericane, CELAC, pentru activitatea sa, care își va găsi apogeul în ianuarie 2013, când va avea loc prima reuniune la nivel înalt UE-CELAC la Santiago de Chile. Doresc uh, mult succes uh, Republicii Chile în organizarea acestui eveniment, care va însemna și un succes pentru relațiile cu Uniunea Europeană și care, un, Europeană și care își va aduce contribuția uh, la consolidarea sistemului strategic cu această regiune, pentru care deputații europeni și din America de Sud nu au precupețit niciun efort um, folosindu-se în mod limpede de diplomație parlamentară, așa cum facem și astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ia acum cuvântul domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Piniera. Dați-mi voie să mă alătur celor uh, spuse mai devreme și uh, să repet uh, cuvinte de bun venit la Parlamentul European și la Comisia noastră. Evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește rezultatele acordului, aveam de gând să vă adresez o întrebare în acest sens, dar nu cred că mai are rost, fiindcă mi-ați răspuns deja, spunând că trebuie să avem o relație mai bine înrădăcinată. Dar s-ar putea ca uneori să nu fie ascultat cu mare atenție acest mesaj. Spania, în Uniunea Europeană, consideră că această relație trebuie aprofundată. Este extrem de important acest lucru la nivelul Uniunii Europene. Ați vorbit despre alianțele din Pacific, care reprezintă un teren de creștere enorm. Iar această regiune, este, Pacificul, este uh, ce a fost în trecut, uh, reprezintă acum, ce a reprezentat în trecut uh, Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană. Deci este foarte important pentru noi. Ați spus că pentru președinția dumneavoastră un, o dimensiune foarte importantă a reprezentat-o inovarea și creșterea ocupării. Am citit de curând un articol interesant privind un program înființat de dumneavoastră demararea afacerilor în Chile. În uh, Europa avem și noi nevoie de programe similare, fiindcă trebuie să demarăm uh, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Antreprenoriatul străin este un element extrem de important. Ați putea să ne spuneți mai multe? Mulțumesc. Doamna Ana Gomes. Mulțumesc foarte mult. Uh, ceea ce privește provocările cu care se confruntă Chile, lupta pentru egalitate, pentru corectitudine și pentru combaterea sărăciei, aș dori să ne spuneți, domnule președinte, ce faceți pentru a integra uh, persoanele mai vulnerabile, in, pe, populația indiană, indienii mapuși, de pildă. Aș dori să vă întreb, uh, dat fiind că Chile face parte din comunitatea pacifică, uh, cum percepe Republica Chile pres, uh, tensiunile dintre China și Japonia în ceea ce privește insulele în discuție și ce implicații s-ar putea să aibă aceste tensiuni asupra unor națiuni cum ar fi Republica din Chile, care se bazează atât de mult pe parteneriatul transpacific. În cele din urmă, Republica Chile este extrem de activă la um, ONU ceea ce este pozitiv. Vreau să vă întreb dacă ați vorbit despre posibilitatea de a restructura instrumentele financiare, instituțiile financiare și ce părere aveți dumneavoastră despre reforma Consiliului de Siguranță, mai ales de securitate, mai ales uh, dacă ne uităm la situația de, de blocaj din Siria și faptul că credibilitatea sa este pusă sub semnul întrebării. Mulțumesc, domnul vă are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru acest discurs extraordinar. Eu sunt membru al grupului ALDE și vreau să vă spun că m-am uh, ocupat de chestiunea mineritului în Chile cu foarte multă atenție. Vreau să vă adresez o întrebare importantă pentru noi toți în Uniunea Europeană. Cum se poate cum se poate că nu vorbește nimeni despre criza economică în Chile. Ce ați făcut dumneavoastră pentru asta? Cum ați reușit uh, să, să asigurați o atmosferă atât de uh, pozitivă? Mulțumesc. Doamna Luna, ce care cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă urez bun venit, domnule președinte, din partea grupului meu. Ați vorbit despre progresul extraordinar, extraordinar realizat în Republica Chile. Dumneavoastră uh, sunteți un președinte visător și, uh, și eu sunt visătoare și visez către o, visez la multe idealuri. Ați vorbit despre o economie uh, socială. Noi în Europa năzuim către aceste idealuri și am încercat uh, să uh, să asigurăm plus valoare în țările noastre înainte de a, de a exporta. Dumneavoastră aveți mineritul în Chile, dar cum, uh, cum rămâne cu plus valoarea? Nu credeți că ar fi important să căutăm, să asigurăm valoarea adăugată la nivel intern înainte de a exporta, înainte de a căuta să obținem venituri pentru finanțare pentru a putea ajunge la egalitatea socială despre care vorbeați. Aș dori să mă refer acum la întâlnirea la nivel la care va avea loc. Bineînțeles, se va pune mare accent pe investiții, dar despre ce investiții vorbim? Fiindcă investițiile pot fi de multe feluri. Poate fi vorba de speculă sau de investiții sociale, în uh, instrumentele de producție și așa mai departe. La ce vă referiți? La reuniunile anterioare s-a discutat uh, despre violența împotriva femeilor în America Latină, în uh, Mexic, Guatemala și așa mai departe. Parlamentul European s-a manifestat vehement împotriva acestui fenomen. Nu credeți că ar trebui să se facă o, o declarație la summit în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lunacek. Domnul Cosușnic. Mulțumesc, domnule președinte. M-au bucurat foarte mult cuvintele dumneavoastră. Ați vorbit despre ziduri care se prăbușesc, despre libertate și drepturile omului. Eu uh, sunt din Praga, din Republica Cehă și vreau să vă spun că noi am trecut printr-un proces uh, real de prăbușire de uh, ziduri. Sunt membru al ECR în Parlamentul European. Deci, întrucât pentru câtva anti-european. Uh, vreau să vă spun că țările din uh, centrul Europei au o experiență bogată în ceea ce privește drepturile omului, integrare și așa mai departe. Noi uh, vă promitem că vă vom ajuta să vă îndreptați către aceleași libertăți. Mulțumesc, domnul Pirilio. Mulțumesc, domnule președinte. S-au adresat deja multe întrebări. Aș dori să adaug și eu una. Ați spus că doriți să apărați drepturile omului și democrația. În 1997 se vorbea despre accesul la proprietate, accesul legitim la proprietate. Dar în Chile au loc în continuare confiscări ale terenurilor, ale proprietăților încă din 73. Iar acum vorbiți despre o nouă revoluție. Dar ce se va întâmpla cu aceste proprietăți? Vor fi date înapoi? Vor fi retrocedate? Doamna Aeregoin. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și bun venit, uh, domnule președinte Piniero. Aș dori să vă adresez două întrebări. În primul rând, Dumneavoastră ați vorbit despre situația economică favorabilă din Republica Chile. Dat că oamenii de rând cer mai multe reforme și reforme mai bune, iar Republica Chile are o capacitate puternică în acest sens. Veți aplica reforme de sănătate și alte reforme uh, care să reducă diferențele între bogați și săraci și să asigure egalitate între cetățeni, fiindcă în ziua de astăzi bogații devin mai bogați și săracii sărăcesc mai mult. Ați vorbit despre, despre visuri. Eu visez la o lume guvernată de justiție. Pe 2 octombrie 2012, În Spania a fost um, emis un mandat de arestare împotriva șase ofițeri de poliție, șase ofițeri uh, cilieni. Se va face ceva în acest sens? Mulțumesc, doamna Miranda. Mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm foarte mult să vă avem uh, alături de noi la Parlamentul European. Am, uh, ne-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile, reprezentanții triburilor Mapuche care ne prezintă, ne, ne zugrăvesc uh, o imagine diferită, ne vorbesc despre excludere socială, despre înstrăinare. Țara dumneavoastră s-a bucurat de creștere economică la nivel incredibil în ultimii ani, s-au sporit relațiile economice la nivel internațional, dar există, mai ales cu regiunile din sudul țării, unde trăiește această populație indigenă, există uh, se cască o a sărăciei, iar, iar drepturile acestei populații sunt încălcate fără să fie nimeni pedepsit. să ei au, uh, uh, au intrat în greva foamei anul trecut, dar și uh, legislația pescuitului, pentru pescuitul uh, amator. Iar localnicii nici măcar nu au fost uh, consultați legea a fost numită după un ministru din guvernul dumneavoastră. Uh, legea privind uh, libertatea de exprimare a fost, uh, a fost limitată și alte legi. Vreau să vă spun că unii la Parlamentul European își fac mari griji în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, omului mai ales ale copiilor, pentru, pentru uh, populația ceea ce privește această uh, lege Mapuche. Asta e Pe ceea ce privește populația Mapuche. Deci, cum spuneam, uh, trebuie să se ocrotească drepturile omului în țara dumneavoastră. Vă urăm, uh, bineînțeles, toate cele bune și succes, dar ne îngrijorează uh, situația populației Mapuche. Vă puteți baza întotdeauna pe noi pentru ajutor. Și, bineînțeles, nu ne ascultați numai pe noi, ascultați-vă oamenii din țară. Mulțumesc foarte mult. Doamna Munis are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru noi să vă avem alături de noi. Domnule președinte, ne-am întâlnit, v-am cunoscut când eram președinta Comisiei Comune Noi am, în Europa contăm foarte mult pe țara dumneavoastră în care am investit foarte mult și legăturile între popoarele noastre sunt foarte strânse. Vreau să vă spun că alegerea dumneavoastră a fost un, un jalon democratic pentru noi. Aș dori să vă adresez două întrebări. Banca Mondială a publicat un raport în care arată că 12% din populația ciliană au ajuns la statutul de clasă de mijloc. Asta în, în Europa se întâmplă exact invers. Piața de, ă, mă scuzați, clasa de mijloc se răcește. Vorbiți despre eliminarea inegalităților în ă, Chile și ați vorbit despre învățământ. Ceea ce înseamnă că va trebui să se investească sume mari pentru ca acest fenomen să fie bine înrădăcinat, trebuie să se investească în sănătate și învățământ. La următoarele alegeri, pentru prima dată, vor putea participa la vot și cilinii care care nu locuiesc în țară. Aceste drepturi vor fi garantate, vor fi respectate. Chile joacă un rol extrem de important în rezolvarea conflictelor regionale. Și dacă tot vine vorba de conflicte regionale, trebuie să amintim faptul că Paraguay a devenit o țară uh, izolată în America de Sud, veți putea crea punți de legătură cu această țară? Ce puteți face în această regiune? Mulțumesc! Domnul Garces Ramon. Mulțumesc, domnule președinte. Guvernul cilian, la ora actuală, este implicat într-un conflict teritorial și maritim cu Peru și Bolivia. Este vorba de niște probleme istorice. Cum încercați să le rezolvați? Ați spus că în anii 70 până anii 80 s-a luat o pauză de la democrație. Aceasta este uh, interpretarea dumneavoastră. După noi acolo a fost o dictatură militară crudă, ca să spunem lucrurilor pe nume. Dumneavoastră ați uh, vorbit despre un fel de intermețo al procesului democratic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Piniera. Ați văzut uh, cât de mult interes suscită țara dumneavoastră în Parlamentul European. Vedeți uh, ce prezență numeroasă avem în această dimineață. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. Sunt multe preguntas, algunas sunt más afirmaciones que preguntas. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, s-au spus foarte multe. Am să încerc să răspund și am să încerc să o fac pe scurt. În primul rând, programul Startup Chile este parte din eforturile noastre de a întări uh, baza de uh, cercetare și tehnologie în țara noastră. Vrem să dublăm investițiile în inovație și în uh, cercetare tehnologică și vrem să aducem antreprenori de oriunde din lume să vină să-și dezvolte proiectele lor antreprenoriale în Chile le oferim uh, vize de intrare automate, le uh, oferim subvenții de aproximativ 50.000 de dolari pentru a putea să își dezvolte întreprinderile în Chile și astfel sperăm că se vor crea foarte multe firme care să promoveze cercetarea, tehnologia și, sigur, acest lucru va avea un impact pozitiv asupra educației în general în Chile. Și sunt uh, zeci de mii de persoane care uh, Uh, vine în Chile prin acest program și este încercarea noastră de a uh, stimula uh, tehnologia, cercetarea și educația. Apoi, uh, populația mapuche și parteneriatul uh, cu ONU. Noi cheltuim 70% din fondurile publice în investiții sociale pentru a reduce inegalitățile în țara mea. Uh, și pentru a reduce sărăcia, de asemenea. Într-adevăr, sunt prea mulți oameni săraci în țara mea. Și din anii 90, uh, America Latină nu, alte țări din America Latină nu cheltuiesc atât de mult pentru investițiile, pentru domeniul social. Într-adevăr, avem o rata sărăciei care este inacceptabilă încă, cu toate că s-au făcut uh, progrese. De aceea încercăm să vedem cum putem să, uh, să restrângem sărăcia și punem accentul pe familii. Dorim să, în primul rând, să ajutăm familiile să trăiască în demnitate. În al doilea rând, e vorba de responsabilitate. Dacă o familie um, își trimite copiii la școală, de exemplu, aceștia Uh, vor primi, familia respectivă va primi o prestație socială suplimentară. Și apoi uh, încercăm să îmbunătățim educația copiilor și accesul la piața muncii, pentru că astfel um, persoanele sărace, familiile sărace vor putea să primească bani din surse suplimentare. Deci nu îi ajutăm doar ca să-i ajutăm, ci îi ajutăm ca să iasă din uh, sărăcie. Acum, populația mapuche. Ei se găseau uh, pe teritoriul nostru cu mult înainte să vină spaniolii. Spaniolii nu sunt cei care au descoperit uh, continentul nostru, ci alții au făcut-o mult mai de mult. Deci, le datorăm mult populațiilor indigene. Trebuie să le respectăm cultura, istoria. Încercăm așadar să promovăm noi politici pentru populația mapuche dorim să le uh, oferim un statut oficial în Constituție și am aderat de asemenea la Convenția 179 a Organizației Internaționale a Muncii, prin care le recunoaștem drepturi. Macunia o zonă foarte importantă Uh, este o zonă asupra căreia ne focalizăm eforturile de protecție socială, de promovare a culturii, istoriei, limbii acestor uh, populații, uh, acestei populații, pentru că sunt parte din patrimoniul țării noastre. Sigur că sunt și alte țări care sunt implicate în acest proces, uh, și Peru, și Statele Unite, și alte zone din lume, chiar îndepărtate, Vietnam, uh, Malezia, uh, Australia. Toate aceste țări se implică din ce în ce mai mult într-un proces de integrare, de liber schimb și sperăm să creăm cea mai mare zonă de liber schimb um, din lume și chiar dacă Doha a eșuat, noi încercăm în continuare să promovăm uh, liberul schimb. Și apoi, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional sunt uh, organizații cu care încercăm să colaborăm pentru a pune la punct uh, de asemenea o structură în Consiliul de Securitate și, sigur, care să reflecte realitățile lumii în care trăim. Colegului nostru din Bulgaria vreau să-i mulțumesc pentru ceea ce a spus. De ce nu se vorbește de criză în Chile? Ei bine, fiecare țară trece prin propriile crize. Criza noastră nu e la fel cu cea europeană. Noi nu suntem în criză pentru că producția scade și șomajul crește, ci pentru că suntem o țară care dorește să și luptă pentru a scăpa de sărăcie și de problemele pe care le-am avut în uh, uh, ultimele uh, secole. Creăm, într-adevăr, locuri de muncă la o rată uh, mult mai mare decât alte locuri din lume. Importurile uh, cresc, de asemenea, produ- producția crește, numărul de locuri de muncă crește. Întrebarea este cum putem să ajungem la o ocupare 100% și cum putem să ajungem la o dezvoltare uh, durabilă pentru populația noastră? Cum putem să ne susținem creșterea, rata de creștere de 6%? Cum putem să creștem beneficiile care ajung în cele din urmă la cetățenii noștri? Situația e așadar diferită față de cea din Europa și se pare că noi ne mișcăm la o viteză mai mare, dar acest lucru este caracteristic situației noastre și problemelor noastre. Și guvernul nostru a avut o politică economică responsabilă. Am avut o regulă a echilibrului structural, ceea ce înseamnă că facem economii în anii îmbelșugați pentru a avea bani să finanțăm problemele în anii mai puțin îmbelșugați. Și atunci când avem uh, un uh, excedent de resurse, Uh, le păstrăm pentru a le utiliza în banii mai răi. De exemplu, în criza uh, din 2008-2009 uh, am reușit să facem față mult mai bine decât alte țări pentru că aveam resurse acumulate. Nu am avut aceleași probleme pe care le aveau alte țări, tocmai pentru că aveam aceste rezerve. Și sigur, încercăm să încercăm să trăim, să nu, să nu ne depășim uh, posibilitățile, pentru că cine trăiește peste posibilitățile pe care le are, va trebui la un moment dat să plătească nota. Și, sigur, uh, și noi trebuie să avem grijă la acest lucru, așa cum și Europa uh, a devenit conștientă de acest fapt. Acum, în ceea ce privește faptul că exportăm doar materii prime, da, e adevărat, avem o structură de export care se bazează pe materii prime, în primul rând produse de minerit și, da, valoarea adăugată uh, este o idee foarte bună. Uh, să știți că vinul din Chile crește mm, și ca și calitate, nu doar ca și cantitate. E unul dintre uh, produsele noastre de succes. De asemenea, încercăm să exportăm și uh, știință și tehnologie, pentru că Institutul Fraunhofer și Max Planck au uh, centre care, pe care încercăm să le uh, promovăm în țara noastră, tocmai pentru a aduce această valoare adăugată materiilor noastre prime și pentru a ne da o bună bază pentru dezvoltare. Și vom discuta aceste chestiuni la summitul din ianuarie. Uh, dintre Uniunea Europeană și CELAC. Și nu vom vorbi doar despre investiții, vom vorbi despre investiții responsabile din punct de vedere social, responsabile din punct de vedere ecologic, astfel încât să putem avea o creștere durabilă și o creștere care să se mențină. Și acesta este subiectul cel mai important care va fi discutat la summit. Cum ne schimbăm filozofia astfel încât uh, creșterea noastră să fie mai armonioasă și mai durabilă și din punctul de vedere social, din punctul de vedere al mediului, și, sigur, conștienți fiind de responsabilitatea noastră de a avea o creștere mai bine integrată, care să includă uh, pe toate părțile implicate, astfel încât toată lumea să beneficieze de pe urma acestei cooperări. Sigur, ca și în multe alte țări din America Latină, Uh, avem uh, multe probleme de violență împotriva femeilor și copiilor. Să știți că am făcut niște schimbări majore în legislația noastră. De exemplu, guvernul nostru a vrut să se asigure că nu vor mai exista niciun fel de temeiuri juridice pentru discriminarea împotriva femeilor și cred că am reușit să facem uh, acest uh, lucru foarte multe temeiuri juridice au fost schimbate și, sigur, gândindu-ne la societate, trebuie să punem accentul pe uh, a, schimbarea atitudinilor, a culturii și, pentru educație, și pe educație. Dar, în orice caz, nu mai există legi care să poată să susțină discriminarea femeilor. Am făcut uh, uh modificările necesare. Sigur că încercăm să susținem femeile prin uh, indemnizații, uh, atunci când se găsesc într-o, uh, într-o situație dificilă și încercăm să combatem discriminarea femeilor, violența domestică și am crescut de asemenea sancțiunile pentru astfel de încălcări ale legii. Deci, într-adevăr, pedepsim, sancționăm violența împotriva femeilor, mai ales violența domestică, uh, și a și numărul de femei agresate a, a scăzut la aproximativ 70 pe an. De asemenea, am avut o situație în care un cetățean spaniol a introdus o acțiune în justiție pentru că ați vorbit de problema uh, ofițerilor de, de poliție, eu cred că țara noastră își îndeplinește obligațiile pentru că curțile noastre au luat o decizie pe care o respectăm, indiferent cine a introdus acțiunea în justiție. A fost vorba de un, un uh, cetățean spaniol și erau legături și cu alți cetățeni din Spania. Dar sigur că astfel de cazuri trebuie să fie tratate într-o manieră care respectă uh, statul de drept și uh, independența justiției. Acum, în ceea ce privește reforma sectorului educației și sănătății. Uh, într-adevăr, avem în vedere o reformă foarte aprofundată în aceste domenii. Am crescut bugetul pentru educație până la 12 800 de mii um, de dolari pe an și avem niște indemnizații de 12.000 de dolari pe an pentru ca toată lumea să poată să aibă garantat accesul la educație. Vrem ca toți elevii din țara noastră să poată să uh, beneficieze de școlarizare gratuită. De asemenea, în trecut, uh, uh, grădinițele, creșele uh, puneau foarte multe probleme și acum încercăm să uh, avem un sistem care să fie gratuit pentru toată lumea și de asemenea vrem un uh, sistem de uh, burse pentru aproximativ 60% din uh, copiii din țară care provin din uh, familii sau categorii dezavantajate și de asemenea vom avea și un sistem de uh, creditare cu niște condiții foarte avantajoase pentru uh, cei care vin din familii cu un venit uh, puțin mai bun, dar nu suficient. Deci încercăm să acordăm acces uh, echitabil tuturor la educație. Sigur că aspirațiile noastre nu corespund întotdeauna cu dorințele uh, elevilor sau ale studenților, dar încercăm să ajungem la, să creăm o punte de comunicare. Unele persoane spun că educația trebuie să fie gratuită uh, 100% din fonduri publice, dar noi ne dorim să păstrăm un sistem care să aibă și uh, partea privată care să ofere uh, școlarizare și uh, uh, educație tuturor uh, familiilor. Părinții sunt cei care să decidă în care sistem vor să școlarizeze copiii. Important este ca după ce uh, elevii au uh, terminat uh, ciclul uh, liceal să poată să decidă încotro vor să se îndrepte către um, universitățile de stat sau către cele private. Încercăm, în orice caz, pentru persoanele dezavantajate să um, punem în, să punem pe picioare un sistem de burse și un sistem de credite cu condiții avantajoase. Uh, Mm, nu putem să acoperim uh, uh, costurile pentru educație pentru toată lumea, pentru că avem foarte mulți oameni, 2 milioane și jumătate de oameni care trăiesc uh, în sărăcie. Apoi, în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, noi con- condamnăm orice încălcare a drepturilor omului. Nu poate fi justificat, nu pot fi justificate pe niciun motiv. Știu că au existat uh, încălcări atunci când am avut o perioadă de uh, întrerupere a guvernării. Sigur că s-au încălcat drepturile omului, dar să nu uitați că Chile a trecut printr-un proces uh, de a-i aduce în fața justiției pe autorii acestor încălcări, ceea ce este destul de exemplar dacă comparăm situația cu restul țărilor din America Latină. Încercăm așadar să facem dreptate uh, în Chile. Sigur că nu, lucrurile nu stau uh, um, perfect, dar uh, dacă ne uităm la trecut, am făcut foarte multe. Într-adevăr, există multă discriminare și multă dezechilibre în societatea noastră. De aceea am adoptat legea antidiscriminare. Avem de asemenea o lege care condamnă orice fel de discriminare arbitrară, statul va trebui să ia măsuri împotriva unor astfel de cazuri și să apere uh, persoanele, să apere victimele. Și sigur că populația mapuche este discriminată la nivel uh, social, economic, uh, ei uh, sunt mai săraci decât uh, restul uh, societății și încercăm să, încercăm să schimbăm această situație. După cum am spus, condamnăm orice fel de încărcare a drepturilor uh, omului, în, indiferent de uh, momentul sau de condițiile în care are loc. Uh, minist, ministrul nostru uh, pentru uh, resurse maritime dorește de asemenea să se asigure că nu pierdem resursele, pentru că în momentul de față pescuitul excesiv um, e, e la un nivel de activitate uh, uh, prădătoare de-a dreptul. Nu poți să pescuiești fără nicio limită și de aceea trebuie să protejăm uh, stocurile de pește și de asemenea să îi protejăm pe uh, pescarii de coastă care reprezintă 90% din pescarii noștri și care au fost foarte afectați de pescuitul excesiv. Uh, încercăm așadar să le uh, protejăm interesele uh, și e vorba aici de fapt de uh, echitate pentru această activitate economică. Legea pe care am trecut-o prin Parlament este o lege care uh, apără, de fapt, binele public. Ea a trecut deja prin, uh, prin Congres și sperăm să fie aprobată și în, uh, sem- în Senat și dacă vom reuși acest lucru, um, vom avea, de fapt, o expresie a suveranității democratice, pentru că e vorba aici de interesul um, binelui public și nu de interese specifice ale cuiva anume. Încercăm, deci, să avem o lege care să îmbunătățească să îmbunătățească comportamentul public uh, Vrem să, de asemenea, să apărăm uh, libera exprimare, pentru că este, libera exprimare este un drept al cetățenilor. Dar atunci când ai liberă exprimare, trebuie să protejezi și drepturile celorlalți, pentru că sub pretextul uh, libertății de exprimare nu poți să uh, aduci pagube imaginii cuiva. Um, eu cred uh, în uh, libertatea de exprimare și le-am spus uh, studenților care demonstrau uh, acest lucru. Constituția ciliană permite libertatea de expresie, dar nu vom permite ca sub acest uh, pretext să fie uh, să se aducă prejudicii altor persoane. Multe guverne um, cu care ne găsim uh, în, uh, în consultare, um, au uh, făcut eforturi pentru a scădea procentajul de, de persoane care trăiesc în sărăcie, vorbeam de 40% și acum încercăm în consultarea cu toți partenerii să îmbunătățim situația, vrem să de asemenea să Uh, permitem tuturor uh, cilienilor care um, trăiesc în străinătate să poată să voteze. Și acum, în ceea ce privește sudul Americii Latine, S-a creat aici o nouă, o nouă instituție în care încercăm să ne mobilizăm uh, pentru a crește democrația în toate cele patru țări din Sud implicate. Uh, și cu Bolivia, de exemplu, în cadrul UNASUR avem un acord de, uh, de cooperare economică cu uh, uh, cu Bolivia și încercam să definim drepturile pe care le avem fiecare. Există un tratat uh, din, uh, între Chile și Bolivia care datează din 1904 și pe care încercăm să îl uh, respectăm. Și apoi, da, într-adevăr, am avut și perioada guvernării militare în care s-au încălcat drepturile omului, însă e vorba de evenimente care au avut loc acum mai mult de 40 de ani și nu ne dorim să privim înapoi, spre trecut, ci dorim să privim spre viitor, către marile provocări care ne așteaptă. Mulțumesc! Muchas gracias, señor presidente. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ședința Comisiei AFET continuă acum, domnule președinte. Vroiam doar să mai atrag atenția asupra unui fapt, și anume că clauza pentru democrație din acordul Uniunii Europene cu țările terțe care caracterizează și relațiile pe care le avem cu Republica Chile și pe care am semnat-o la Palatul, Palatul Muneto, este, adică la sediul președintelui uh, Republicii Chile, este unul extrem de important. Dar și Uniunea Europeană are un interes clar să aplice această clauză de evoluție de democrație și Parlamentul European este unul din motoarele relațiilor uh, UE America Latină, sub conducerea domnului Coreiaș de Campo. Parlamentul European va face deci tot posibilul pentru ca acest acord să poată fi folosit la maxim și pentru a crea potențiale suplimentare. V-ați folosit uh, la linia, v-ați ați făcut referire la linia Maginot. Uh, astăzi avem o Europa fără granițe, nu mai avem o Europa a separărilor și vom face tot posibilul pentru ca și relațiile cu America Latină să devină mai strânse. Știm că America Latină nu este o zonă de periferie, ci este în centrul relațiilor și cu SUA și cu UE și având în vedere faptul că axa economică s-a mutat dinspre Europa și către Pacific acum, aceasta devine cu atât mai important. Vom participa la un pre-summit uh, la Santiago de Chile și ne vom bucura să vă revedem cu acea ocazie. Vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog deschis și clar. Vă urăm dumneavoastră și țării dumneavoastră numai bine și succes uh, și succes la summitul dintre UE și America Latină și Caribic. Mulțumesc!

Good morning, ladies and... Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Trecem acum de la Chile la înapoi în Europa. Aceasta este călătoria pe care trebuie să o facem astăzi pe ordinea de zi. Avem acum raportul pe tema Albaniei. Este vorba de al doilea, a doua dezbatere pe, pe uh, marginea acestui raport. În uh, raportul de progres pentru 2012, Comisia a recunoscut progresele făcute de această țară și a propus să, să confere statutul de candidat Albaniei cu condiția îndeplinirii reformelor în care trebuie în continuare să fie puse în aplicare. Vreau să vă spun că au fost uh, înaintate 145 de amendamente de către membri, iar raportorul domnul Huntis a uh, elaborat din ele mai multe amendamente de compromis. Vreau să-i dau cuvântul domnului Huntis, uh, care ne va spune care este situația acum în ceea ce privește amendamentele. Aveți cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Secretariatul comisiei noastre ne-a pus la dispoziție aceste amendamente și a ajutat și la modificarea ordinii de zi pentru a putea trata punctul acesta la această oră și mulțumesc foarte mult pentru această modificare. După cum spuneam și la prima dezbatere cu privire la progresele Albaniei, mi s-a părut de la început că cel puțin la punctele principale suntem de acord uh, pe uh, ceea ce s-a discutat și data trecută și deci pe acest raport. Chestiunea cea mai importantă este ca Parlamentul European uh, să susțină propunerea de a acorda statutul de candidat Albaniei am primit 141 de amendamente, pentru care le mulțumesc colegilor uh, pentru că ele contribuie la o mai bună prezentare a acestui raport. Vreau să vă spun uh, în același timp că am încercat să ne întâlnim cu raportorii din umbră de mai multe ori, dar din cauza unor dificultăți practice aceste reuniuni nu au putut să aibă loc. Având în vedere amendamentele care au fost depuse, am reușit să elaborăm amendamente de compromis pe care le-ați primit astăzi, din câte știu, și în aceste amendamente de compromis Avem și uh, comentarii din partea PP-ului uh, care au fost trimise de către doamna Pac. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Vom pleca așadar de la comentariile doamnei PAC pentru a putea lansa dezbaterea. Nu spun că celelalte amendamente nu vor fi considerate, dar propun să începem, deci, prin comentariile doamnei PAC. Acum o remarcă cu privire la data limită de depunere a amendamentelor care a fost uh, stabilită pentru astăzi seară la ora 18 pentru ca să fim pregătiți pentru votul din comisie de la Strasbourg de săptămâna viitoare și după aceea pentru votul de la plenară. Având în vedere primul amendament, nu sunt comentarii, de fapt, în aceste amendamente de compromis au fost introduse mai multe amendamente care spun mai mult sau mai puțin același lucru. Dacă numele dumneavoastră nu se regăsește, deci, în compromisuri, nu înseamnă că nu suntem de acord cu amendamentul introdus, ci că a fost introdus pur și simplu. Deci nu am nicio remarcă pe primul amendament de compromis așa cum îl vedeți în dosarul dumneavoastră. Dacă nu sunt alte comentarii până în această după-amiază, vom putea considera că acesta este adoptat. Al doilea amendament de compromis conține amendamentele pe care le găsiți jos în paranteză. Pe baza acestui amendament aș dori să spun că la sfârșitul uh, celui de-al doilea alineat, deci pe a doua pagină a textului pe care l-ați primit dumneavoastră, în ceea ce privește OSCE-ul, există o modificare de ordin lingvistic. OSCE-ul nu a formulat propuneri uh, specifice pentru Albania, ci considerente sau considerații generale care se aplică și pentru Albania. Este o modificare necesară. Amendamentul 3 de compromis acum. Aici, domnule președinte, regăsiți propunerea dumneavoastră în care vorbeați despre progresele limitate. Eu aș prefera să eliminăm acest cuvânt limitate și să spunem mai degrabă ceva de genul câteva progrese. E o chestiune de detaliu, dar uh, poate nu lipsită de importanță. Aș vrea să spunem, deci, câteva progrese sau au fost făcute progrese. În legătură cu 7 bis sau 7A, am uh, reluat propunerea din amendamentul doamnei Cornelison, pentru că nu avem nicio dată din partea Comisiei care să ne indice că s-a ajuns la o deblocare pentru punerea în aplicare a legislației uh, pentru combaterea traficului. Nu avem niciodată în acest sens Iată de ce am propus să, uh, să modificăm amendamentul. În ceea ce privește amendamentul numărul 4, nu am nicio observație specifică față de acesta. Amendamentul 5 de compromis acum. Doamna Pac uh, spune că nu suntem de acord pe acest punct. Eu îmi permit să insist, pentru că cred că e vorba de o chestiune importantă și pentru a evita repetarea acestor chestiuni în uh, celelalte amendamente de compromis, aș vrea să spunem că remarciile venite din partea PPE se referă la chestiuni de drept. Dar nu sunt de acord cu propunerea doamnei PAC de a suprima această parte a textului. Din nou, amendamentul 5, în ceea ce privește minoritățile, aș, aș prefera să nu ne referim aici în mod specific la cele două minorități pe care le cităm aici, pentru că preferăm să ne referim la minoritățile în general. De fapt, Romii sunt menționați de două ori. Iată deci modificarea pe care vroiam eu să o propun în ceea ce privește acest amendament de compromis. În ceea ce privește amendamentul uh, de compromis 6, aici vrem să modificăm uh, formula în uh, textul acesta și în loc de grup, am vrea să spunem mai degrabă să vorbim de persoane, pentru că nu vrem să stigmatizăm lumea din cauza preferinței sexuale sau din cauza apartenenței la un grup anume. În ultimul paragraf sugerasem și să se elimine termenul educație și să se înlocuiască cu formare, explicând că fetele sunt mai numeroase în școlile din Albania decât băieții și că există și mai mulți profesori femei decât uh, bărbați. Eu cred că trebuie să păstrăm un text uh, general, dar dacă insistați dumneavoastră și vreți să se păstreze această formulare, așa facem. La următorul paragraf, aliniat 15b, Se elimină fraza care se referă la linia de apel gratuit și se trece la punctul următor în care se vorbește de protecția victimelor uh, de violență. Această procedură de apel gratuit în cazul victimelor violenței există deja. Nu mai am alte comentarii și trec la următorul amendament, amendamentul de compromis numărul 7. Avem aici o observație din partea doamnei PAC, care ar prefera să rămână la formula inițială a textului, înainte ca acesta să fi fost amendat. Eu cred că trebuie să păstrăm acest amendament pentru că conține chestiuni extrem de interesante în legătură cu copiii și după discuția pe care am avut-o cu UNICEF-ul, ni s-a confirmat că e o problemă importantă. Am avut și discuții cu mediatorul în acest sens. La 8 nu am niciun comentariu, la 9 suntem de acord. În ultima frază avem o referință la planul de gestiune a deșeurilor. Există aici o chestiune cu care nu sunt de acord. Aș prefera ca textul să nu fie modificat. De fapt, există și amendamente în acest sens. Și închei cu ultimul amendament de compromis. Se vorbește de șomaj și de alte probleme. Eu cred că amestecarea tuturor acestor teme, pe tem- copii, grupurile minoritare, permite să dăm uh, un caracter mai general la această remarcă și deci eu aș vrea să rămânem la această formulare. Dar, bineînțeles că aștept și părerea colegilor. Mă opresc aici, domnule președinte, pentru că trebuie să dăm colegilor cuvântul și a raportorilor și raportorilor din umbră pentru ca să vedem care este situația și cum vom putea continua activitatea noastră pe amendamentele de compromis. Mulțumesc tuturor care au făcut uh, observații și au formulat amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Huntis, și acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră pentru grupurile politice. Raportor din umbră pentru PP este doamna Pac. Ea m-a întrebat, uh, m-a rugat dacă pot să prezint amendamentele și comentariile sale. Probabil că vă dați seama ce greu este să înlocuiești pe Doris Pac, deci voi citi pur și simplu comentariile sale, chiar dacă domnul raportor a menționat, menționat deja unele dintre ele și totuși voi, scri, voi citi ce a scris doamna Pac. Susținem compromisurile 1, 2, 3, 4, 8, așa cum au fost ele propuse de raportor. Compromisul 5 suntem împotriva primului aliniat din cauza folosirii uh, limbilor minoritare din Albania, care este deja prevăzută în Constituție, dar și în legislație. Suntem însă pentru aliniatul al doilea, 14a, cu privire la grupurile minoritare. Compromisul 6, preferăm uh, paragraful uh, aliniatul original Doamna Pac susține deci numai prima parte a aliniatului 15, după cum urmează. Cerem uh, progrese necesare în ceea ce privește drepturile fundamentale LGBT, drepturile copiilor și a persoanelor vulnerabile sau persoanelor cu disabilități. Restul paragrafului 15 uh, suntem împotriva lui. În plus, suntem pentru aliniatul 15 fără cuvântul educație în el, așa cum a spus și domnul raportor, pentru că numărul femeilor în școli este mai mare în uh, Albania decât cel al bărbaților și, de asemenea, la aliniatul 15B suntem împotriva. Aliniatul 7, compromisul 7 suntem împotriva lui pentru că considerăm că aliniatul inițial 18 din rezoluție este mai bun Compromisul nouă, îl acceptăm, dar suntem împotriva ultimei fraze și anume cere autorităților de a implementa planul național pentru uh, gestiunea deșeurilor și să creeze un sistem de monitorizare și o infrastructură potrivită pentru deșeuri. Și în final, uh, compromisul 10, suntem pentru compromisul acesta de la început până la uh, cuvântul citizens și pentru, uh, până, pentru ca să putem da dreptate și celor care au nevoie cel mai mult. Mă refer aici la persoanele cele mai vulnerabile care trebuie să aibă acces la serviciile publice și uh, considerăm că acestea, aceste trebuie să fie eliminate din compromisul acesta pentru că acesta se, se concentrează mai ales pe rata de șomaj. Bineînțeles că toate aceste amendamente sunt uh, subiectul discuției noastre și fiind dat că am vorbit despre acest subiect și cu raportorul și l-am ascultat cu mare atenție, nu a existat o mare problemă în ceea ce privește amendamentele doamnei PAC și cred că totuși va fi nevoie să discutăm mai mult pentru a putea obține acel acord larg pe care ni-l dorim. Din partea S și D vreau să dau cuvântul acum domnului Zala. Thank you. On behalf of the Socialist... Mulțumesc în numele grupului socialist. Vreau să-l felicit pe raportor pentru activitatea excepțională. Grupul nostru sprijină toate compromisurile propuse de domnul raportor. În linii mari, raportul reprezintă un instrument uh, foarte important, mai ales la compromisurile 2, 3 și 4. Se asigură faptul că sunt respectate condițiile pe termen scurt și, politic, și cooperarea politică este menținută a Parlamentului European. În al doilea rând, parla, raportul arată că situația electorală viitoare va fi extrem de importantă în ceea ce privește aderarea Albaniei uh, la Uniunea Europeană și în ceea ce privește maturitatea democratică a Albaniei. Albania mai are probleme de armonizare la nivelul legislației europene în domeniul justiției, în combaterea corupției, în ceea ce privește administrația publică, la nivelul respectării drepturilor sociale și drepturile omului și ocrotirea mediului înconjurător. Dar există o anumită deschidere politică o rază de speranță pentru că pentru integrarea Albaniei în lunile viitoare. Amendamentele de compromis întăresc acest mesaj al speranței și enumeră condițiile care trebuie întrunite. Avem un raport uh, puternic și cuprinzător. Noi vom uh, sprijini acest document la votul fete de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Domnul Zala. Mulțumesc, domnule Zala. Doamna Cornelison din partea verzilor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Huntis pentru activitatea sa foarte cuprinzătoare. Suntem mulțumiți de compromisurile la care s-a ajuns Și cred că acest raport se va bucura de sprijin din partea multor grupuri politice. Compromisul 2 este foarte bun și formularea este extrem de importantă, iar uh, aici cooperarea transpartinică rămâne una dintre principalele îngrijorări referitoare la Albania și compromisul 1 este foarte important și nimerit faptul că noi uh, sprijinim uh, încercările Albaniei de a obține statul de țară candidată, dar trebuie să fie întrunite condițiile necesare și nu putem să fim uh, prea îngăduitori în acest sens. Compromisul 6, aici se vorbește despre drepturile omului, un aspect extrem de important. Aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți. Domnul Cucan uh, a spus în partea doamnei PAC că nu doriți să se facă referire la aplicarea Planului Național pentru gestionarea deșeurilor. Nu văd de ce. Fiindcă deșeurile, gestionarea deșeurilor reprezintă o problemă mare în Albania. Există foarte multe deșeuri to- toxice care constituie o problemă de mediu extrem de gravă. Aș dori, dacă se poate, să ne dați mai multe lămuriri, să primesc mai multe lămuriri din partea PP-ului pe această temă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu mai nu dorește nimeni de la ALDE să ia cuvântul sau de la ECR, astfel încât dau cuvântul colegilor care doresc să își exprime părerea. O să încep eu, dacă îmi permiteți. Sunt de părere că am avut o discuție foarte bună pe marginea raportului cu privire la Albania data trecută și sper că această discuție rodnică pe marginea amendamentelor va continua și ne va ajuta să să definitivăm raportul, care cred că trebuie să aibă un rol constructiv. Sunt de acord uh, cu compromisurile 1, 2, 3, 4, așa cum s-a spus. Domnule raportor, la compromisul 3 dumneavoastră a spus acest lucru, dar cred că ar fi mai rău, cred că, cred că am putea, mă scuzați, să discutăm mai mult uh, ce fel de progres s-a înregistrat în mod obiectiv uh, și corect în uh, Albania. Eu uh, nu vreau să emit o judecată în ceea ce privește acest progres. În ceea ce privește compromisul 1, sunt de acord, dar finalizarea este cuvântul cheie. Finalizarea elementelor restante din raport, precum și adoptarea și punerea în aplicare. Acesta trebuie să fie limbajul, aceasta trebuie să fie formularea pe care să o folosim în toate alineatele. La compromisul 2 sunt de acord că cooperarea între majoritatea de la guvernare și opoziție a îmbunătățit uh, atmosfera politică, dar se face o repetiție, fiindcă s-a mai menționat deja la un uh, alineat mai scurt. Sunt de acord, dar dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Eu, unul, am nevoie de dovezi concrete care să-mi dovedească că scepticismul meu este neîntemeiat, fiindcă aceasta este situația reală în, Al- în Albania. A doua parte a compromisului se referă la alegeri și, da, nu e nicio problemă aici. Bineînțeles, ar fi foarte important, e, e foarte important modul în care se vor desfășura aceste alegeri în Albania. Cum se va efectua numărătoarea voturilor și care vor fi consecințele alegerilor. Aș dori să mențin două amendamente proprii, 74, de pildă, care se referă la ancheta evenimentelor de pe 21 ianuarie. Este important pentru Albania acest lucru și pentru cetățenii albanezi. Este important ca aceste evenimente să fie anchetate cum trebuie și în mod independent și să fie demarată o procedură judiciară credibilă. Altfel, uh, lucrurile vor fi nefaste. Apoi, amendamentul 133, pe care l-am înaintat uh, după tensiunile din țară, când doi foști prizonieri politici au intrat în greza foamei în greva foamei și doi dintre ei și-au dat foc. Îmi dau seama că situația a evoluat de atunci, dar aș dori să mențin acest amendament și dacă va fi nevoie, voi înainta și un amendament oral pentru a oglindi mai bine situația actuală în mod obiectiv. Iată ce avem de spus și iar acum deschid intervențiile. Domnul Vigenin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe raportor pentru acest document și pentru amendamentele de compromis redactate. Bineînțeles, mai trebuie să lămurim unele aspecte. Trebuie să implicăm și raportorul nostru din umbră, din partea socialiștilor. Aș dori să vă spun că amendamentele mele, mai ales cele care se refer la climatul politic, se oglindesc cum trebuie în compromisuri și mă mulțumește acest lucru. Cu toate acestea, aș dori să vă spun un lucru și profit de această ocazie. E vorba de faptul că în ceea ce privește climatul politic, noi eh, ne confruntăm în continuare cu o sumedenie de probleme, iar la ora actuală un element care ne îngrijorează și ar trebui să ne îngrijoreze Parlamentul European este că cele trei acte legislative care trebuie adoptate uh, trei legi care trebuie adoptate pentru ca Albania să primească statut de țară candidată, se pare că nu se vor bucura de, sprijinul, uh, de un sprijin suficient în Parlament, dat fiind că nu se poate ajunge la un acord între partidul de la guvernare și opoziție pe, baza, pe marginea unor chestiuni referitoare la aceste legi. Iată de ce îmi profit de acest prilej pentru uh, a solicita guvernului și partide, partidului de, partidelor de opoziție să soluționeze rapid această chestiune, fiindcă se poate ajunge la un compromis. Problemele nu sunt atât de mari, iar în această situație nu este corect să dăm vina exclusiv pe opoziție în ceea ce privește sprijinul acordat acestor legi, fiindcă și guvernul trebuie să înțeleagă importanța acestor legi și măsurile care trebuie luate pentru a putea Uh, um, face concesiile necesare. Dacă aceste legi nu vor fi adoptate, atunci țara nu poate spera să primească statut de țară candidată acum. Se prea poate să nu obțină statut nici dacă aceste legi sunt adoptate, dar cel puțin îi cresc șansele. Unele țări propun deja să uh, nu se facă nicio mișcare în acest sens înainte de alegerile din, de anul viitor, opozițiile sunt de înțeles, dar, pentru, dar noi, Parlamentul European, am dorit să asistăm la progres cât mai curând cu putință, fiindcă considerăm că, îndată ce o țară are statutul de candidat, este mai stimulată să desfășoare uh, alegerile mai liber și mai democratic decât la ora actuală. Iată de ce atât opoziția cât și partidul de guvernământ ar trebui să dea dovadă de angajament european și să, și să ajungă la compromisurile necesare. Vrem să fim martorii acestor acțiuni, fiindcă altfel ne e greu să credem că țara dorește să înregistreze progres și să se îndrepte pe calea integrării europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Vigenin, pentru uh, Uh, remarcile dumneavoastră extrem de pertinente. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. ea. Înainte de a da cuvântul din nou domnului raportor, vreau să dau cuvântul domnului Maragos de la DG Extindere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această dimineață și care și-au adus contribuția la formularea acestui document, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat propunerii Comisiei și a analizei noastre. Noi suntem de părere că Albania a înregistrat un progres foarte bun anul acesta, mai ales în uh, contextul acordului politic din noiembrie anul trecut, uh, acord care a fost aplicat conform programului pe parcursul anului și a înregistrat progres în alte domenii de rapoarte, de reforme, așa cum am uh, spus în raportul privind progresul uh, țării. Iată de ce cred că trebuie să transmitem un mesaj uh, răsunător prietenilor albanezi, un mesaj de sprijin și de încurajare și care să acționeze ca stimulent pentru reformele viitoare, așa cum au spus unii vorbitori astăzi, aplicarea reformelor este un element crucial în ceea ce privește următoarea etapă de integrare europeană a Albaniei. Iată de ce mă bucur foarte mult că putem să ne manifestăm, să ne exprimăm cu toți într-un singur glas. Sper că în acest fel vom uh, reuși să asistăm la continuarea reformelor în Albania. Bineînțeles, așa cum s-a spus deja, cum a spus domnul Vigenin, este foarte important ca procesul politic din Albania să urmeze același ritm ritmul eforturilor desfășurate aici pentru a putea să se ajungă la următoarea etapă. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să fac câteva observații privind unele aspecte ridicate aici. Aș dori să vă spun că pentru noi gestionarea deșeurilor, un aspect ridicat de doamna Cornel se mai devreme, reprezintă un element extrem de important. Vom vedea cum se va, form, cum se va manifesta în formulare acest lucru în conformitate cu analiza dumneavoastră a situației, dar este foarte important să subliniem importanța acestui subiect, nu neapărat în contextul importurilor, care reprezintă, bineînțeles, un element important al acestei probleme, dar și în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor. În cadrul programelor de asistență bilaterală cu Albania ne aplăcăm cu atenție asupra acestui subiect și sperăm să se regăsească și în următoarea etapă a programului IPA, care va fi lansat uh, în curând. Apoi, în ceea ce privește justiția. Justiția este într-adevăr un domeniu unde mai e cale lungă de bătut. Considerăm că anul acesta însă s-au făcut pași înainte extrem de importanți. Unul dintre acești pași a fost uh, reforma imunității, care se referă la ridicarea imunității pentru, pentru Um, membri ai sistemului judiciar, un element foarte important în combaterea corupției, un, o altă lege importantă a fost adoptată și am făcut referire la toate acestea în, în raportul nostru. Este vorba de amendamentele aduse legislației privind juriștii, amendamente, amendamentele privind legea conferinței juridice care decide modul în care, consil, care se, modul în care se votează alcătuirea Consiliului Juridic. Iată de ce se iau, ă, ă, se iau și ă, se operează modificări și în ceea ce privește Consiliul Magistraturii și legislația privind Curtea Înaltă de alta Curte de Justiție. Considerăm că progresul în domeniul justiției a fost moderat, așa cum spunem în raport. Nu limitat, moderat. Bineînțeles, aceasta este propria noastră analiză, iar până la urmă dumneavoastră veți desfășura propria dumneavoastră analiză și uh, veți emite o părere. Mulțumesc foarte mult! În concluzie, dau cuvântul domnului raportor Huntis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această dimineață. Le mulțumesc pentru comentariile specifice și precise făcute în această dimineață. Înainte de a trece la aspecte de amănunt, aș dori să fac o remarcă în termen general, și anume, acest raport trebuie să aibă un rol pedagogic, fiindcă este vorba de, despre un exercițiu de învățare care are loc aici, iar dialogul trebuie să fie evidențiat. Să nu ne închipuim că situația s-a stabilizat pe deplin în Albania. Trebuie să se mențină presiunea exercitată asupra Albaniei pentru a continua pe calea cea bună. nu s-au întrunit toate condițiile, nu s-au operat toate reformele, iar partidele politice din Albania trebuie să uh, convargă către acest scop. În ceea ce privește compromisurile, vreau să vă spun că după această ședință voi trimite tuturor raportorilor din umbră micile modificări operate și modificări lingvistice propuse pentru ca raportorii din umbră să aibă documentul cel mai recent. Termenul este ora 6 în această după-amiază. Pentru redactarea listei de vot. Sau un s s-a făcut referire la mai multe amendamente de către domnul Cucan, de pildă, care nu intră în propunerea de amendamente de compromis. Dar pe care, cu care sunt de acord. Vreau să mă refer la două dintre ele, domnule Cucan, ca să fiu mai precis. 74. Sunt de acord. Ar trebui să se ancheteze uh, evenimentele din 21 ianuarie. Și 133, privind foștii deținuți politici. Sunt de acord. Da, trebuie să găsesc pe listă de vot. Însă n-am inclus acest amendament în amendamentul de compromis încă. Tot în ceea ce privește amendamentele de compromis, domnule Cucan, la primul compromis trebuie să fie consolidat. Uh, poate fi consolidat cu sugestiile dumneavoastră. Vă rog să-mi trimiteți formulare exactă. Sunt de acord cu ideea în principiu. Așa că vă rog să trimiteți în scris uh, adăugirile la compromis, adăugirile propuse la compromisul 1. Sper să ajungem la un consens larg. La compromisul 6 s-a dorit uh, excluderea mențiunii, la, mențiunii făcute la învățământ și nu o să insist în acest sens. Putem renunța și la ultimul alineat, fiindcă această chestiune este reluată în altă parte a raportului. Amendamentul 3. S-a întrebat ce fel de progres a realizat și cum, cum îl caracterizăm. S-a vorbit, s-a folosit cuvântul limitat pentru progres. Noi eh, salutăm progresul eh, înregistrat și dorim să continue poate, se dorește folosirea cuvântului limitat, progres limitat, dar, după cum am spus mai devreme, trebuie să punem accent pe lucrurile pozitive, nu negative. Dar nici aici nu o să lupt până în pânzele albe. Domnule Cucan, n-am înțeles exact ce spuneați dumneavoastră cu privire la compromisul 2. Mă ajutați cu formularea, fiindcă ați ați făcut o observație în acest sens, dar nu știu exact ce. Vreau să mulțumesc tuturor celor, celorlalți raportori din umbră pentru comentariile făcute și pentru adăugirile propuse. Iată, acestea sunt uh, principalele lucruri pe care vreau să le spun în uh, concluzie. M-am referit și la compromisul 9 Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor. Și am spus că s-a ridicat o obiecte din partea PPE-ului, doamnei PAC. Și m-a, informat uh, de, de reuniunea cu dumneavoastră, domnule Cucan. Da, aștept, formula, aștept uh, formulări uh, propuneri de modificări până la ora 6 seara, cred că putem ajunge la un consens vast pe marginea acestor compromisuri. Am uh, spus uh, am spus că dau dovadă de flexibilitate și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Am încheiat dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, Vreau să vă spun că votul privind moțiunea de rezoluție va avea loc pe 22 noiembrie la Strasburg. Vă mulțumesc foarte mult. I would like to ask Mr. Orav to... Și acum vreau să rog pe domnul Orav să vină, ai, domnul Orav să vină la podium. Uh, dear colleagues, in this next agenda item, I would like to... Dragi colegi, la acest nou punct pe ordine de zi vreau să urez un călduros bun venit uh, președintelui nostru. În numele președintelui nostru, domnul Elmar Broc, care nu poate fi astăzi aici, urez bun venit ambasadorului Orav, șeful delegației Uniunii Europene la Scopie, care va discuta astăzi împreună cu noi situația în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Uh, ne focalizăm mai ales asupra pregătirilor sale de aderare. Să ne reamintim că înainte de a-și uh, prelua postul în martie acest an, domnul Orav a fost diplomat, uh, un extraordinar diplomat de carieră în uh, Ministerul Afacerilor Externe din Estonia, a fost ambasador, printre altele, în Turcia și director politic al Ministerului de Afaceri Externe. Stimate domnule ambasador, știți că noi susținem uh, negocierile de aderere, aderare ale FIROM și considerăm că problemele bilaterale nu ar trebui să constituie un obstacol în calea acestora. Susținem de asemenea și vrem să negociem o soluție acceptabilă a problemei numelui. O negociem deci cu Grecia. Și vrem să știm care sunt opiniile dumneavoastră cu privire la perspectivele unui acord. Cu toate acestea, FIROM trebuie de asemenea să progreseze pe calea reformelor și vrem să știm cum funcționează acestea în sectoare ca justiția, lupta împotriva corupției, libertatea mass media, dialogul privind uh, aderarea, este un instrument uh, util în acest sens. Înainte însă să începem dezbaterea, doresc să dau cuvântul domnului Marcachis, care este președintele delegației Parlamentului European pentru FIROM. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cel mai bune urări uh, reprezentantului nostru, domnul Orav. cel mai bune urări pentru activitatea dânsului. Va juca un rol important, ceea ce știe și dânsul și mă bucur că uh, avem în sfârșit un ambasador permanent al Uniunii Europene acolo. Ultima întâlnire a delegației între Sobrani și Parlamentul European nu a avut loc la Scopie în octombrie, așa cum se planifica, de, datorită faptului că președintele, copreședintele a fost bolnav și a fost amânată pe anul viitor, la mijlocul lunii februarie. Și e păcat pentru că am fi vrut uh, să jucăm un rol pozitiv ca parlamentari în acest uh, proces. Cu toate acestea, uh, schimbul de opinie cu dumneavoastră și tocmai pentru această schimbul de opinie cu dumneavoastră este foarte important. În anul 2012 fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a progresat foarte bine cu reformele. Guvernul a făcut tot ce a putut pentru a îndeplini cerințele de aderare. Sigur că rămân probleme, combaterea corupției, uh, reforma administrației și a justiției rămân pe ordinea de zi. Sunt foarte multe progrese în punerea în aplicare a acordului de la Ohrid. Din partea ambelor părți, sigur, uh, și ar putea, deci ambele părți să se implice cu mai mult interes, cum face partea albaneză. Și uh, mass media, care era cea mai mare grija noastră anul trecut, și aici există niște progrese fenomenale, uh, să ne gândim doar la organizarea unei mese rotunde, uh, nu putem decât să vă felicităm, să felicităm Macedonia pentru aceste progrese. Și, de asemenea, dialogul politic care se ocupă de uh, libertatea presei. De asemenea, și-a fost inițiat de uh, doamna uh, premier uh, Arifi. Uh, este foarte important acest dialog pentru uh, cursul uh, european al Macedoniei. Sigur că nu reprezintă o uh, garanție în uh, uh negocierile de aderare. Uh, o mare, un mare obstacol o reprezintă în continuare problema numelui și acum am putea să uh, Um, să deschidem uh, ușa către viitor prin schimbul de uh, scrisori între președintele Avramopoulos și domnul Popovski și vrem să facem eforturi pentru a păstra acest impuls. Pentru că există și observații negative, vedem că există tensiuni între Sofia și Scopie. Uh, vecinul bulgar al uh, Macedoniei este din ce în ce mai critic și țara pe care o reprezint eu aici, Germania, vede dificultăți uh, semnificative și uh, acum ne gândim cum Uh, poate fi reabordată această problemă. De aceea vă urez uh, toate cele bune și vă promit că noi, parlamentarii, așa cum am făcut-o și anul trecut, vom încerca să vă ajutăm să rămâneți pe acest curs european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și acum îi dau cuvântul domnului ambasador. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, e o mare plăcere să mă aflu în rândul dumneavoastră astăzi pentru acest schimb de opinii. În primul rând, vreau să-mi exprim recunoștința pentru munca pe care o faceți cu toții aici. Cred că e important să menționăm și munca făcută raportorul, de raportorul Richard Howitt ca raportor pentru uh, FIROM. Vreau să mă focalizez asupra trei aspecte. În primul rând, procesul de reforme în țară, apoi evoluțiile politice de la uh, intrarea, de la preluarea funcției, mei pentru, funcției mele pentru martie și apoi provocările pentru viitor. Procesul de reformă. Sigur că aici trebuie să discutăm despre dialogul la nivel înalt, care a fost lansat în martie, când Comisarul pentru Extindere, domnul Fül, a venit la Scopie și a lansat acest dialog. Acesta a adus o nouă dinamică în relațiile între uh, Scopie și Bruxelles, pentru că acum un an acestea erau uh, destul de uh, calme um, s-au văzut efecte foarte pozitive în societate, societatea civilă, opoziția, toate persoanele um, vorbeau despre acest uh, dialog de aderare la nivel înalt, ceea ce m-a surprins. Comisia și guvernul au convenit asupra unei agende, agenda Uniunii Europene, pe care guvernul a început să o uh, abordeze și punctele cele mai criticate în ultimul raport um, au fost discutate în cadrul acestui dialog, mai ales libertatea de expresie, statul de drept, administrația publică, reforma electorală și consolidarea economiei de piață. Mai mult de 140 de obiective au fost convenite și sigur că a fost greu să ajungem la acestea pe hârtie, dar cu atât mai mult uh, e, a fost greu pentru guvern să le pună în aplicare însă am văzut un angajament foarte ferm din partea guvernului pentru a pune în aplicare aceste obiective, angajament din partea premierului Kurevski și, de, de asemenea, din partea doamnei Arifi. Domnul comisar Fule a fost de trei ori în țară, martie, iunie și septembrie, în cadrul acestui dialog și, de asemenea, următoarea vizită este planificată pentru ianuarie. Acum aș dori să menționez câteva realizări ale acestui uh, dialog la nivel înalt. Apoi, acordul cadru de la Ohrid a fost analizat uh, la, în primele zile ale lunii iulie. După cum știți, în 2001 au avut loc conflicte etnice în țară și la sfârșitul lor liderii politici au uh, semnat acordul de la Ohrid, care a fost foarte susținut de Uniunea Europeană și de comunitatea internațională. Și toată lumea din țară înțelege acum cât de important este acest acord, însă diversele comunități etnice au fiecare propria înțelegere acestui acord. De aceea e extrem de important ca coaliția de la guvernare între uh, macedonienii slavi și uh, albani, etnici albanezi uh, Uh, uitându-se la cei 10 ani care au trecut, uh, să analizeze ce anume s-a făcut, cum s-a pus în aplicare acest acord până în momentul de față. E o bună platformă pentru viitor, pentru a vedea cum trebuie să fie pus în aplicare acest acord și pe viitor. Apoi, reforma electorală, al doilea subiect. S-a adoptat recent un nou cod electoral. În 2011 au avut loc alegeri parlamentare și pentru prima dată au fost bine administrate, nu au avut loc incidente pe parcursul acestora. Și misiunea OSCE, care a observat alegerile, a prezentat niște recomandări, ca în orice altă țară, iar o parte din aceste recomandări au fost deja introduse în codul electoral. Acum e important ca guvernul să pun în aplicare această lege într-un mod adecvat. A treia realizare, statul de drept. În martie a avut loc un proces de monitorizare pe capitolele 23 și 24 la Bruxelles cu Muntenegru, care a fost invitată ca observator. Legea privind tribunalele este în Parlament în momentul de față. Discuțiile vor începe la sfârșitul săptămânii acesteia sau la începutul săptămânii viitoare. Acum, libertatea mass media una dintre chestiunile cele mai vizibile care au fost discutate în uh, cadrul dialogului de aderare la nivel înalt. Luna aceasta, legea privind decriminalizarea defăimării a fost adoptată. Pentru noi, în Uniunea Europeană, e greu să spunem dacă e o lege bună sau proastă, pentru că nu avem uh, un achii comunitar în acest sens. În unele dintre țările noastre, defăimarea este considerată o infracțiune ce atrage pedeapsă penală, însă Asociația jurnaliștilor din țară s-a exprimat spunând că această lege este un pas înainte și a fost salutată deci pozitiv. De asemenea, ieri, reprezentanții mass media de la OSCE au dat o declarație salutând această lege. Apoi, o altă chestiune legată de libertatea presei, importantă de menționat, este decizia Consiliului de Radiodifuziune privind conflictul de interese, astfel încât structura de proprietate a anumitor companii, mass media a fost schimbată. Combaterea corupției. Da, într-adevăr, cum ați spus, mai sunt multe provocări. Ce e bine e că legislația privind conflictul de interese a fost consolidată. Și consolidarea economiei de piață, guvernul din Scopia consideră că țara este pregătită pentru statutul de economie de piață funcțională. În cadrul dialogului de aderare la nivel înalt s-a creat un nou dialog între instituțiile comisiei care se ocupă tocmai de acest, de acest subiect și guvernul consideră că provocările vor fi rezolvate, principala dintre acestea fiind uh, situația de pe piața muncii. În ultima rundă a dialogului la nivel înalt din septembrie și în documentul uh, convenit de Comisie și de Guvern, bunele relații de vecinătate au fost de asemenea menționate, un alt pas important. Și acum, primind în urmă la aceste luni, pot să vă spun că s-au făcut multe. Atunci când Comisia a început acest proces, s-a pus foarte mult accentul pe caracterul transparent și de uh, incluziune și, într-adevăr, aceste două trăsături au fost crescute în ultimele luni. Mult mai multe grupuri de lucru au fost create în care sunt prezenți reprezentanți ai opoziției, ai societății civile, care s-au, discu- în care s-au discutat amendamentele la legi. Astăzi, mai mult de 70% din obiectivele convenite sunt puse în aplicare parțial sau uh, chiar deplin. Cele mai importante lucruri s-au făcut deja, dar dialogul la nivel înalt continuă. După cum știți, Comisia a dat uh, de patru ori recomandarea de a deci deschide negocierile cu țara și, de asemenea, acest dialog a oferit un nou argument Comisiei pentru această recomandare. Și acum haideți să vedem evoluțiile politice. 2011-2012 au avut loc multe incidente, mai ales la evenimente sportive foarte adesea acestea au fost interpretate ca fiind probleme interetnice. Două zile înainte să-mi încep activitatea la Scopie, a avut loc un incident în Kosovar, unde polițiști care nu erau uh, în cursul uh, activității lor au uh, bătut niște macedoneni și aceștia au fost grav răniți. Sigur, problema a fost văzută imediat, interpretată ca fiind uh, un conflict interetnic și partidele politice s-au folosit de acest lucru. De asemenea, pe 12 aprilie au avut loc incidente grave, cinci uh, bărbați au fost uh, împușcați în nordul Scopie, aproape de lacul Smilkovsi. A avut loc o operațiune a poliției, o serie de suspecți au fost reținuți. Ministrul internelor a spus că e vorba de extremiști religioși care vor să destabilizeze situația din țară, ceea ce a creat foarte multe neînțelegeri, mai ales în comunitatea etnică albaneză și rezultatul a fost uh, acela uh, de proteste mari de stradă. Comunitatea islamică a spus că e vorba de o jignire adusă tuturor uh, islamiștilor din țară și, de asemenea, comunitatea albaneză uh, a spus că, de fapt, a fost vorba de o scenare. Deci o chestiune mult mai complexă din punct de vedere politic decât alte incidente. Și înainte de, la, de acest incident, uh, partenerii de coaliție de la guvernare au găsit întotdeauna uh, mesaje comune pentru public. Dar după acest incident, mesajele au început să difere uh, în funcție de vorbitor. În acest moment, Uniunea Europeană s-a implicat de asemenea, am făcut declarații publice, am vorbit cu liderii politici și am monitorizat foarte atent această situație, am coordonat uh, de asemenea mesajele cu uh, OSCE, cu NATO și cu ONU, mesajul nostru fiind că, sigur, dreptul de adunare a trebuit să fie respectat dar uh, nu e momentul acum să se creeze probleme, e important să se păstreze o atitudine calmă și responsabilă. Astăzi, șase persoane sunt acuzate de terorism. Acum e foarte important ca procedurile juridice să se desfășoare în mod uh, corect, pentru ca și situația politică să uh, fie bună. Salutăm promisiunea de a monitoriza acest proces și sigur că delegația UE va colabora foarte strâns pe acest caz cu OSCE. După acest eveniment și după rezultatele summitului NATO, susținerea partenerului de coaliție uh, din partea etnicilor albanezi a uh, crescut pe 13 august la cimitirul luptătorilor NLA, ministrul apărării din partea etnicilor albanezi din coaliție s-a depus, s-a depus coroane de flori, ceea ce i-a făcut pe parteneri să consideră că aceasta este o provocare și acum se, sunt discuții în Parlament cu privire la o lege care există din 2002 și care oferă protecție victimelor uh, forțelor de securitate și există acum un nou proiect care să ofere mai multe beneficii celor care lucrau tocmai în forțe de securitate. Acest lucru nu e acceptabil pentru partenerul de uh, coaliție albanez. Uh, pentru că doresc ca și uh, oamenii pe care îi reprezintă ei să fie incluși în această lege. Dacă legea va fi adoptată în Parlament așa cum a fost prezentată, atunci partenerul de coaliție uh, etnic albanez nu va mai continua, nu va mai rămâne la guvernare. Primul ministru a spus foarte clar că guvernul este în criză și că se vor uh, uh convoca alegeri anticipate. Din nou, Uniunea Europeană a transmis mesaje Uh, cerând, uh, făcând apel la calm și responsabilitate. Acum legea este în Parlament și două partide etnice albaneze au depus mai mult de 1500 de amendamente la această lege și, deci, probabil discuțiile, dezbaterea va dura destul de mult. Senzația este că partenerii de coaliție uh, s-au pus de acord că nu sunt de acord. Și acum, relațiile internaționale ale țării. În acest domeniu s-au făcut mai mulți pași. Și ne gândim aici, la, în primul rând, la bunele relații de vecinătate. Două din statele noastre membre sunt vecine ale acestei țări și preocupările, îngrijorările lor trebuie respectate. Pe 5 noiembrie, ministrul de externe Popovski a trimit o scrisoare omologului său grec răspunzând la uh, proiectul de memorandum de înțelegere care, care fusese trimis de ministrul grec în prealabil. Pe 21 octombrie, ministrul Popovski a trimis o scrisoare omologului său bulgar, propunând mai multe măsuri care să îmbunătățească relațiile bilaterale. Pe 26-27 octombrie, președintele sârb a vizitat țara pentru a comemora 100 de ani de la de la bateria de la Kumanov. Președintele Ivanov nu a participat pentru că chestiunea este oarecum delicată, dar în orice caz le-a permis sârbilor să își desfășoare ceremonia. În această lună, de asemenea, vor avea loc uh, uh, niște evenimente care celebrează uh, um, steagul Albaniei și probabil că um, domnul Grevski va vorbi acolo în limba albaneză și sperăm că lucrurile se desfășoare cu bine. Deci, în concluzie, există de, încă tensiuni, dar în momentul de față guvernul reușește să le facă față și guvernul este stabil. În ceea ce privește relațiile de bună vecinătate, guvernul de la Scopie uh, face eforturi foarte serioase încercând să găsească posibilități de a debloca uh, uh, impasul. Și în cele din urmă vreau să vă prezint uh, câteva provocări. Sunt foarte multe provocări în această țară și sigur că trebuie să ne gândim cum să le abordăm într-o țară care uh, este la ușa Uniunii Europene. Vreau să menționez cinci provocări, dar sunt sigur că în decursul discuției puteți adăuga și dumneavoastră câteva și poate veniți cu idei de rezolvare acestora. În primul rând, Procesul Smilkovci. După cum v-am spus, e o chestiune foarte politizată. Diverse grupuri etnice interpretează acest proces în maniere diferite. De aceea e important ca procedurile judiciare să se desfășoare cu mare corectitudine și să fie foarte bine monitorizate de OSCE. Alegerile locale, care vor avea loc în martie, Ehm, sigur că politicienii se vor focaliza asupra problemelor locale din țară, dar poate că va exista și tentația de a utiliza problemele interetnice în campanie electorală. De aceea trebuie să ne unim eforturile astfel încât standardele internaționale să, să fie urmate și adoptarea codului electoral va fi utilă, cred. În orice caz trebuie să fie uh, pus în aplicare această lege pe deplin. În al treilea rând, Punerea în aplicarea acordului cadru de la Ohrid este o cheie pentru stabilitatea în țară. Am spus deja că guvernul a privit în urmă și a ajuns la un consens, consens au aceeași părere, uh, deci și uh, macedonienii slavi și etnicii albanezi au aceeași imagine asupra acordului în trecut, ceea ce oferă premisa uh, unei imagini comune pentru viitor. Apoi, perioada aceasta de avânt în uh, aplicarea reformelor trebuie să fie menținută și sunt sigur că guvernul va continua pe agenda europeană, care va fi și agenda lor. Îmbunătățirea bunei guvernanțe merge mână în mână cu condițiile pentru investițiile străine directe, care sunt foarte uh, necesare pentru dezvoltarea economică în țară. Și, în acelea rând, menținerea perspectivei europene este foarte importantă. Este ideea care îi unește pe toți, din toate comunitățile din țară. Există un consens național de uh, dorință de aderare la Uniunea Europeană și la NATO și împreună cu acordul cadru de la Ohrid, um, acesta creează o posibilitate pentru ca uh, toate comunitățile să Uh, progreseze pe un drum comun în viitor. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentarea noastră foarte amplă și detaliată, care a menționat toate chestiunile importante, având în vedere situația politică a fiii romului. Aș vrea să-i dau cuvântul acum domnului Vigenin, care vrea să vă vorbească în calitate de raportor al Parlamentului European pe tema FIROM, domnului Richard Howitt, care a inițiat uh, această reuniune, dar nu poate fi astăzi cu noi, din cauza unei misiuni în Sierra Leone. Domnul Vigenin, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Orav, vă mulțumesc că sunteți aici cu noi, ceea ce nu înseamnă că domnul Howitt a dorit să fugă de la această dezbatere, dar, după cum știți, este observator șef electoral la, în acea regiune și a trebuit să plece. În numele domnului Howitt, Vreau să vă spun că și-a luat îndatoririle în mod foarte serios. A vizitat Macedonia deja de patru ori anul acesta, ultima dată anul trecut. Săptămâna trecută, <laughs> îmi cer scuze, s-a întâlnit uh, cu reprezentanții ai societății civile, cu miniștri, inclusiv cu dumneavoastră, domnule Oraf. Și una din uh, chestiunile pe care ar vrea să vi le transmită este că e nevoie să folosim în continuare oportunitățile uh, pe care le avem pentru ca Uniunea Europeană să întărească societatea civilă din Firom, care pare să fie una din punctele slabe în um, Macedonia. O altă problemă pe care ar fi vrut să vi-o transmit uh, ca poziție oficială din partea Parlamentului European și a dumnealui este că, în general, par- poziția Parlamentului din ultimii trei ani și va fi și în continuare probabil aceea de susținere a începerii negocierilor de aderare cu Macedonia. Considerăm că negocierile de aderare ar putea motiva țara să-și continue reformele și să rezolve chestiunile încă de rezolvat. Dumnezeu este foarte optimist în legătură cu dialogul la nivel înalt, a reușit să stimuleze procesul de reformă din țara aceasta, dar trebuie spus că dialogul la nivel înalt pentru aderare este un uh, dialog pregătitor pentru cel cu privire la aderarea propriu-zisă, dar nu trebuie să fie văzut ca o substituire a dialogului de aderare ca atare. Trebuie de aceea să facem toate eforturile necesare pentru a începe negocierile cât de repede. În ceea ce privește relațiile dintre Atena și Scopie, în acest domeniu, dumnealui își dorește să se găsească o soluție. De data aceasta, Comisia a propus să înceapă negocierile înainte să se rezolve problema numelui și apoi să se rezolve problema numelui în paralel cu negocierile de aderare în fazele inițiale ale negocierii faptul că ambele părți uh, au indicat că ar putea să ajungă la un memorandum de înțelegere, un memorandum de bună vecinătate, ar fi un pas înainte pe care domnul Howitt îl salută. În bulgară. În uh, calitatea mea de deputat european, aș dori să vă spun că relațiile dintre Bulgaria și Macedonia au fost uh, deja dificile de ceva timp. Câteodată nu se poate percepe foarte bine ce se întâmplă din afară în uh, cadrul acestor relații. Oricum o fi, a existat o abordare constructivă însă nu din partea tuturor din Bulgaria și nu toți din Bulgaria susțin această abordare constructivă. În ultimii ani uh, s-au constatat mai multe probleme care au fost discutate și în cadrul consultărilor uh, au, s-a încercat rezolvarea acestor probleme. Au existat însă și o serie de probleme și chestiuni mai disputate în legătură cu trecutul și cu um, prezentarea în mass media a acestei dispute, care în continuare au rămas deschise și care în continuare provoacă dificultăți. Drepturile bulgarilor etnici din uh, Macedonia sunt de asemenea o problemă foarte mare Există foarte multe persoane care fac parte din grupul etnic bulgar din Macedonia și care vorbesc în mod repetat despre presiunile care se fac asupra lor. Cred că și aceasta este o chestiune care trebuie rezolvată cât de repede. Se poate ca și Bulgaria eventual să blocheze procesul de negociere, având în vedere această situație, și nu neapărat Grecia, așa cum am putea să ne așteptăm. Domnule ambasador, poate puteți să faceți uh, eforturi pentru ca ambele guverne să se întâlnească la masa de negocieri și să încerce să găsească o soluție în cadrul unui dialog constructiv pentru a înlătura problemele acestea de care tot vorbim și aceasta poate chiar înainte de începerea negocierilor de aderare cu Macedonia. Sper să reușim. Mulțumesc! Thank you, Mr. I give the... Mulțumesc, domnule Vigening. Domnul Preda are cuvântul. Da, mulțumesc mult, uh, domnule președinte. <clears throat> Aș vrea să-i uh, mulțumesc domnului Aivo Ora pentru prezentarea făcută și uh, să spun de asemenea că în principiu suntem în fața unei situații care poate să devină foarte genantă, fiindcă, așa cum se știe, e al patrulea an uh, la rând când Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare și există șanse, din păcate, ca, la fel ca și în anii anteriori, să nu se întâmple nimic. Sigur, uh, uh, s-au notat diverse evoluții pozitive, cum se spune, semnarea unui memorandum bilateral între Macedonia și uh, Grecia, uh, pe care a citat-o și domnul ambasador. Pe de altă parte, cum vedem, uh, ne-a ajutat și colegul nostru bulgar. Um, există o tensiune sporită de acum între Bulgaria și Macedonia. Um, în, această, în acest sens. Eu cred că mesajul care ar trebui să pornească din Parlament um, ar trebui să fie foarte clar și anume că dorim uh, începerea negocierilor cu această țară. Aici sunt întru totul de acord cu poziția exprimată de comisarul Füle uh, și anume Macedonia bate la ușă de prea mult timp și uh, e timpul să punem capăt izolării, pentru că o asemenea izolare nu face decât să sporească extremismul, să uh, alimenteze uh, acest dialog foarte emoțional între macedoneni și uh, diversi vecini. Um, dincolo de această considerație foarte generală, aș vrea să-l întreb pe domnul ambasador um, o chestiune precisă a pomenit și uh, dânsul despre alegerile care vor fi ținute în primăvara anului viitor. Am văzut uh, consemnate în presă informații referitoare la exercitarea dreptului de vot și aparent, din ce scrie presa, uh, există mai multe zeci de mii de cetățeni care nu își vor putea exercita dreptul de vot pentru că nu au obținut documente de identitate biometrice. Ehm, asta e, o, după părerea mea, o chestiune foarte delicată, pentru că înțeleg că explicațiile publice care sunt date spun în rezumat, ehm, deocamdată nu. Poate mai târziu, dacă aveți acte, puteți vota. Asta e chestiunea votului, evident, o chestiune foarte importantă și a ignora capacitatea unor cetățeni de a vota doar pentru că nu au obținut respectivele acte, mi se pare că nu e o atitudine uh, foarte uh, echilibrată. Aș vrea să știu uh, în acest sens cum vede domnul ambasador chestiunea. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Preda. Now the floor... Vă mulțumesc, domnule Preda, și acum îi dau cuvântul domnului Stanimir Ilcev. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Câteva remarci foarte importante, după părerea mea. În primul rând, tensiunile dintre Bulgaria și Macedonia nu sunt o noutate. Colegul care a vorbit înaintea mea a menționat că între timp există deja aceste tensiuni între Bulgaria și Macedonia nu, nu. De 20 de ani există tensiunile dintre Bulgaria și Macedonia. Și în acești ultimi 20 de ani, Bulgaria a fost întotdeauna rezervată, a încercat să vină în întâmpinarea Macedoniei, să sprijine tot ceea ce se întâmpla în Macedonia. Și întotdeauna am uh, văzut uh, care este poziția Macedoniei, am încercat să susținem interesele Macedoniei și acesta a fost un test pentru Macedonia, un test pe care Macedonia l-a picat, ca să spunem așa. Se spune că se dorește o relație bună de vecinătate cu toată lumea, aceasta se spune în Macedonia, dar eu nu sunt de acord, nu este așa în practică. Chiar uh, acum câteva zile, S-a făcut o declarație comună a ministrilor de externe din Grecia, Bulgaria și România. Și în această declarație este vorba de faptul că toți vecinii Macedoniei trebuie să, sunt îngrijorați de politica din Macedonia. Despre asta s-a vorbit. Despre ce e vorba? Colegul meu a spus-o foarte bine înainte. Bulgarii din Macedonia sunt supuși presiunilor și toți ceilalți au drepturi egale. Bosniacii, albanezii, romii au drepturi, dar bulgarii sunt uh, persecutați. De ce? Pentru că, de fapt, în Macedonia există o problemă de identitate. Pentru că autoritățile au încercat de zeci de ani să facă o politică de debulgarizare. Și acum avem de-a face cu alt proces, un proces uh, contrar de rebulgarizare, de fapt. Nu aș vrea să spun lucruri negative, pentru că nu despre asta este vorba. Aș vrea să spun uh, doar că mi-aș dori ca cei care guvernează Macedonia să facă tot posibilul acum pentru ca să schimbe și Constituția. Pentru că drepturile minorităților uh, etnice sunt extrem de importante, pacea etnică este importantă, iar Macedonia trebuie să fie definită ca un stat al uh, cetățenilor din Macedonia. Dacă nu se dorește acest lucru, atunci ar trebui ca toate grupurile care trăiesc mm, pe teritoriul Macedoniei să fie numerate în Constituție, pentru că altfel această Constituție de fapt este discriminatorie. Nu vreau să plec de la premiza că Bulgaria ar putea să-și folosească dreptul de veto, dar Grecia, Bulgaria și România sunt foarte îngrijorate de ceea ce se întâmplă în Macedonia. Elita politică din Macedonia nu practică o politică de bun simț în momentul de față. Ce e mai bine pentru noi? Să începem procesul de negocieri sau să rezolvăm mai întâi problemele de care vorbim acum și apoi de-abia să începem cu negocierile de aderare. Altfel, problemele acestea vor împiedica procesul de aderare pe parcurs. Mulțumesc! Thank you, Mr. No more requests. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum, deci o să-l rog pe domnul ambasador Orav să reacționeze la ceea ce au spus deputații. Vă mulțumesc, domnule președinte. can be defined as questions, so that I'm going to address those. First, situation of civil... În primul rând, societatea civilă. Da, Sigur, mai uh, avem multe de făcut. Dar dialogurile la nivel înalt privind aderarea au apropiat societatea civilă de guvern și, le-a, și i-a permis să fie mult mai implicată în discuții. Un pas înainte important. Bineînțeles, delegația de la Scopia și Comisia Europeană vor monitoriza de aproape situația societății civile și drepturile de care se bucură acestea. Legea electorală și pașapoartele biometrice. Deocamdată, cum stau lucrurile? Pe listele de vot figurează mai multe nume decât uh, numărul votanților. Noi ne-am uh, a plecat asupra acestei probleme ca și Comisia Europeană și încercăm să revizuim listele electorale. Dar, bineînțeles, drepturile alegătorilor trebuie să fie garantate și noi ne ocupăm de aproape de acest uh, subiect. Relațiile de bună vecinătate cu Bulgaria. Aveți dreptate. Am pierdut foarte mult timp. La ora actuală ne confruntăm cu multe probleme, iar acestea trebuie să fie soluționate. Motiv pentru care, la concluziile dialogului de la nivel înalt din septembrie, guvernul și comisia au fost de acord că aceste relații de bună vecinătate trebuie să figureze la nivel înalt. Iată de ce ministrul Popovski a trimis o scrisoare omologului bulgar propunând unele soluții. Poate nu este suficient, dar s-a făcut un pas înainte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, aceste probleme sau uh, se acumulează de 20 de ani. Sper însă din tot sufletul că dacă există voință politică, atunci aceste probleme vor putea fi soluționate mai rapid. Nu va mai trebui să așteptăm încă 20 de ani și cred că terenul este propice. Cred că este, există voință politică din partea guvernului de la Scopia pentru a soluționa aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Și acum uh, în încheiere, aș vrea să vă informez, stimați membri, că AFET va organiza un schimb de păreri cu ministrul de externe Firom pe 27 noiembrie și vom putea continua această dezbatere atunci. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă urez foarte mult succes în activitatea dumneavoastră deloc ușoară. Now we go to agenda item number six. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre integrarea migranților, eh, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Dau cuvântul imediat domnului raportor Cristian Dan Preda pentru prezentarea introductivă. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> E vorba despre o opinie pentru Comisia de... E vorba de o opinie pentru Comisia de Afaceri Sociale, unde raportul a fost redactat de Nagia Hirsch din grupul ALDE. Titlul acestui, um, acestei opinii e oarecum înșelător, uh, subiectul acoperit de comunicarea Comisiei la care reacționăm fiind de fapt unul mai larg decât dimensiunea externă a portabilității drepturilor sociale, iar opinia pe care am redactat-o oglindește, cred eu, acest uh, fapt. Primul paragraf uh, din uh, textul pe care l-am redactat subliniază importanța dialogurilor privind migrația și mobilitatea și, de asemenea, prioritatea pe care ar trebui să o aibă în acest proces vecinătatea noastră estică și vecinătatea noastră sudică. Acesta e un fapt recunoscut de comunicarea Comisiei. Relațiile externe ale Uniunii sunt organizate într-o manieră concentrică, în care, cum se știe, vecinătatea ocupă un loc privilegiat. Avem de aceea, spun eu, tot interesul să acordăm un loc important încheierii de acorduri cu țările din vecinătate, cu atât mai mult cu cât majoritatea imigranților provin tocmai din această zonă. Iată de ce nu sunt pregătiți să susțin amendamentele care au cerut ștergerea acestei uh, mențiuni. Am acceptat în paragraful 2 ca o etapă de tranziție alternativa conchiderii unor agende comune pentru migrație și mobilitate. În paragraful al treilea, <clears throat> în paragraful al treilea am recomandat introducerea în acordurile de asociere a unei clauze standard privind securitatea socială, precum și negocierea unui acord de securitate socială cu țările care nu intră sub incidența unui uh, acord de asociere. Am acceptat prin intermediul unei propuneri de compromis amendamente depuse de colegii mei, doamna Nicolai, nu e aici, doamna Weber, domnul Jean Lambert, Uh, la acest paragraf. Am dorit de asemenea să întăresc această idee prin introducerea unui nou paragraf prin care încurajez Uniunea să preia conducerea la nivel global în ceea ce privește portabilitatea drepturilor uh, sociale, să promoveze dezbaterea acestui subiect cât mai larg cu putință, de pildă dacă se poate în cadrul Organizației Internaționale a Muncii. În paragraful al patrulea am evidențiat faptul că migrația, dacă e bine gestionată, în special așa numita migrație circulară, poate să contribuie la relații mai bune cu țările terțe, contacte directe dintre indivizi, consolidând evident uh, înțelegerea reciprocă. Amendamentul propus de doamna Weber e, bineînțeles, de aceea acceptabil. În schimb, amendamentul nou propus de colegul Paleckis mi se pare problematic, deoarece cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă asupra prevenirii migrației ilegale prin cooperarea cu țările terțe, aceasta, cred eu, este mai eficientă decât combaterea care oricum de resortul LIBE și reamintesc că LIBE formulează propria uh, opinie asupra acestui subiect. Tocmai pentru a pune accentul pe dimensiunea externă a acestei problematici, am introdus la rândul meu două amendamente care acoperă beneficiile pe care migrația circulară le poate avea în situație de post-conflict pentru a facilita sprijinul diasporei în vederea reconstrucției țării de origine. Al doilea compromis pe care l-am propus raportorilor din umbră acoperă paragraful 5 și include uh, adăugirile propuse prin amendamentele 12, 13, 14 și 15 pentru o mai bună controlare a modului în care Uniunea poate să-și consolideze angajamentele în materie de protecție internațională a celor care solicită azil. În fine, încurajez prin această opinie instruirea personalului Serviciului European de Acțiune Externă și mai ales a reprezentanților Uniunii din delegații în domeniul abordării generale asupra migrației. Doresc să semnalez aici uh, de asemenea, uh, vreau să închei, ce scuze, vreau să închei uh, mulțumindu-le colegilor pentru amendamentele depuse și pentru că mai avem circa două săptămâni înainte de de votul din, uh, din AFET. Uh, sunt evident deschis uh, dialogului cu um, colegii, în special asupra paragrafului al, asupra primului paragraf la care am făcut referire când am început discuția despre opinie. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much, Mr. Viganin. I would like to give the floor to the shadow. Mulțumesc, domnule Preda. <laughs> Vreau să-i dau cuvântul acum raportorilor din umbră, dar nu pot să fac acest lucru pentru că nu sunt aici. Ceea ce încheie dezbaterea pe acest punct. Nu o să vă mai dau cuvântul din nou în final. A, iată. Doamna Gomes, despre aproape, vă rog. Thank you. I just would like to thank... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc colegului Preda pentru acest raport parcurg amendamentele, o să îi spun părerea cu privire la unele amendamente care mă deranjează pe alocuri, dat fiind situația de la mine din țară. Un amendament în, înaintat de unul dintre colegii de la grupul meu, domnul Palexis, amendament care spune A fost retras amendamentul, da. Bun. Fiindcă la mine în țară, persoanele care lucrează calitate de migranți ilegali au uh, sprijinit au, și-au adus contribuții la uh, schemele de asigurare socială, fiindcă chiar, uh, chiar dacă erau în societate de migranți ilegali, poate că situația de în alte țări, Poate că formularea ar putea să fie mai puternică, mai fermă, prin, unde se propune cooperarea cu uh, țările de proveniență a migranților pentru a-i uh, ajuta să beneficieze, să obțină sisteme de protecție juridică pentru migranți. Lucru important într-o țară ca Libia, de pildă, care are care este uh, țară de tranzit uh, pe ruta migranților către Europa, de unde provin migranți și unde este nevoie să existe un statut juridic al migranților care să-i protege, protejeze pe aceștia. În egală măsură trebuie să se facă o distinție între migranți și refugiați. L-aș ruga pe domnul Preda să aibă o exprimare, o formulare mai fermă în ceea ce privește încurajarea cooperării uh, cu înaltul uh, reprezentant al pentru drepturile omului al ONU în ceea ce privește aplicarea Convenției ONU cu privire la refugiați. să haideți să avem o formulare mai fermă. Nu numai încurajează, trebuie să existe condiționalitate aici pentru ca nu numai eh, noi, dar și partenerii noștri să ia în serios acest eh, aspect. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. M-am grăbit puțin, fiindcă, ia uite, acum eh, dezbaterea a pornit-o pe făgaș. Dau cuvântul doamnei Munisor Chiza, raportă din umbră de la S și D. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca raportor din umbră, eu sunt de acord cu cele spuse de uh, coordonatorul socialist, dar vreau și vreau să-i mulțumesc domnului Preda pentru acest raport foarte bun, care reprezintă o abordare constructivă. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului, cum spuneam, pentru această abordare constructivă de care a dat dovadă în raport. Dacă ne uităm la comunicarea Comisiei, se desprind două idei. În primul rând, Comisia, Uniunea Europeană, trebuie să aibă la dispoziție măsuri interne pentru a spori uh, cooperarea statelor, între statele membre și între statele membre și țări terțe. Noi am analizat propunerea privind o clauză standard de coordonare și cooperare socială prezentă în orice acord de asociere între Uniunea Europeană și țări terțe. Pe baza existenței unui tratament egal, și posibilitatea de a transfera drepturile de pensie și așa mai departe. Mă întorc la raportul domnului Preda. Noi uh, vom vota pentru două amendamente de compromis care, după părerea noastră, încurajează uh, și leagă foarte bine o serie de amendamente depuse separat. Acestea nu sunt controversate și se Uh, referă la o parte foarte importantă a raportului. E vorba de 1 și 6, alineatul 1 și 6. Aici dorim voturi separat. Vot pe părți. Nu dorim mai mult doar pentru, doar, doar pentru a avea mai mult, fiindcă nu trebuie să-i sancționăm pe cei care sunt mobili și mai ales uh, cei care provin din țări unde nu se respectă principiile democratice și drepturile omului mobilitatea acestor persoane trebuie să fie reglementată de aceste principii. Trebuie să ne asigurăm că guvernele înregistrează progres respectând aceste principii. În termen general, cred că ar trebui să începem un dialog care să permită cetățenilor din țări terțe să se poată bizui pe drepturile de, asist- de, uh, de securitate socială în Uniunea Europeană. Avem nevoie de acest dialog pentru a ne asigura că oamenii aceștia pot beneficia de pe urma acestor principii care sunt folositoare nouă și, bineînțeles, lor. Alineatul 6. Suntem de părere că ar trebui să se solicite țărilor terțe să îi sprijine pe migranți și să le ofere informațiile necesare de care au nevoie, mai ales dacă este vorba despre o populație mobilă ar trebui să beneficieze de un anumit sprijin de la Uniunea Europeană. Nu are rost să le solicităm să coopereze cu Uniunea Europeană și apoi să nu le dăm o mână de ajutor. Deci trebuie să trebuie să le întindem o mână de ajutor, trebuie să ajutăm aceste țări să își, să, să pună capăt exodului de materie cenușie. Amendamentul Weber, amendamentul 1. Vorbim despre uh, asocieri strategice cu zone prioritare, cu America Latină, de pildă. Aceste chestiuni prioritare cu țările din emisfera sudică, cu țările africane, trebuie să fie menționate. Există foarte multe țări din care vin uh, migranți uh, și multe țări din care emigrează cetățeni UE, deci ar fi mai bine să nu menționăm nicio țară sau să le menționăm pe toate. Cred că cel mai simplu ar fi să nu menționăm nicio regiune în parte. Altfel suntem de acord cu conținutul acestui uh, aviz și cu excepțiile cu care le spuneam înainte. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Preda. Like... Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Doriți să luați cuvântul? Președinte, um, în primul rând aș vrea să uh, salut retragerea amendamentului nou de către domnul Palețchis, n-am aflat uh, ca și dumneavoastră decât acum. Um, în ceea ce privește intervențiile uh, domnilor Gomes și Muniz, vreau să le mulțumesc, evident, pentru ceea ce au spus. În al doilea rând, întrucât am anticipat cumva um, um, observație făcute de doamna Muniz, uh, așa cum spuneam, Cred că în următoarele zile, până la, până la uh, votarea uh, acestei opinii, putem găsi uh, o soluție acceptabilă pentru forma primului paragraf, luând în seamă și ceea ce propune doamna Weber în amendamentul 1 și ceea ce a remarcat doamna Muniș, eu cred că putem uh, găsi uh, până în 3 decembrie o formă convenabilă pentru a exprima un punct de vedere uh, care să ne apropie din punct de vedere al grupurilor politice. Mersi. Thank you very much. That concludes the... Mulțumesc foarte mult. Am încheiat această dezbatere. Să trecem acum mai departe la informarea prezentată de domnul Vigening, care a fost președintele delegației mixte a FET în Serbia și Kosovo. Mai întâi ne-am întâlnit la Belgrad cu reprezentanții societății civile și a reprezentanților organizațiilor internaționale, după care ne-am deplasat la Priștina și ne-am întâlnit cu uh, reprezentanții locali. Această misiune, după raportul de progres privind extinderea, avea ca scop constatarea evoluțiilor de pe teren, mai ales în ceea ce privește relațiile, dialogul între Belgrad și Priștina. Normalizarea acestor relații reprezintă un element important în procesul de integrare pentru uh, ambele părți. S-a dorit ca prin această misiune să se rezolve unele probleme interne în vederea elaborării rapoartelor noastre, care au fost elaborate de raportor săptămâna aceasta și vor fi discutate la AFET în luna decembrie. Domnule Vigelin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru contribuția adusă la pregătirea acestei vizite. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră înainte ca delegația să se deplaseze în Serbia, la Serbia și Kosovo și Kosovo cu câteva săptămâni înainte de uh, delegație, înainte de deplasare. Cred că momentul acestei vizite a fost oportun. În primul rând, fiindcă ne-am dus acolo înainte de publicarea raportului privind progresul de către comisie și la 100 de zile după ce noul guvern și-a preluat funcția și mă scuzați, eh, recent după intrarea în funcția noului guvern și sunt sigur că am transmis eh, mesaje pozitive omologilor noștri. Nu o să intru acum în foarte multe amănunte, fiindcă acest raport, fiindcă se pregătește raportul eh, unde veți regăsi foarte multe amănunte, Vreau să vă spun că vizita a fost foarte bine pregătită. Ne-am întâlnit cu toți actorii relevanți, în afară de domnul Nicolici, care era în străinătate, nu ne-am putut întâlni cu domnia sa. Părerea noastră este că guvernul actual în ciuda faptului că aveam unele îngrijorări în momentul în care acum 100 de zile și-a preluat funcția, este gata să-și preia angajamentele pe care le tratează cu toată seriozitatea, iar uh, faptul că au continuat uh, dialogul la cel mai înalt uh, nivel politic posibil între Serbia și Kosova, Kosovo arată că doresc să-și respecte angajamentele, lucru extrem de important. Bineînțeles, acum este mai ușor, fiindcă principalul partid de opoziție din Parlament este un, uh, un partid vădit pro-european care, bineînțeles, nu se va opune măsurilor necesare pentru a respecta condițiile Uniunii Europene și va sprijini uh, dialogul între Serbia, Serbia și Kosovo. Se pare că integrarea europeană rămâne o prioritate principală a acestui guvern, fapt ce a fost confirmat de liderii principalelor trei partide de coaliție, de premierul, de vicepremierul Vucic și de vicepremierul responsabil de chestiuni de integrare europeană? Infrastructura necesară, să spunem așa, există. S-au identificat unele puncte slabe pe parcursul reuniunilor pe care le-am avut în ceea ce privește gradul de pregătire a funcționarilor din administrație la diverse niveluri, fapt explicat uh, prin faptul că principalul partid uh, din opoziție Um, fusese la nu fusese la putere o perioadă lungă de timp și le-a luat ceva timp oamenilor să se obișnuiască cu noile funcții. Se pare că problemele, problemele interne se soluționează cum trebuie, iar până la finele lunii, Partidul Democrat va avea o nouă conducere și își va începe activitatea constructivă în opoziție. Ne-am întâlnit cu liderul uh, principalului partid de guvernământ, domnul Vucic. O întâlnire foarte importantă. Domnia sa pare un politician serios care dorește să-și respecte angajamentele și nu pare atât de mult interesat să-și facă publicitate, să aibă activități de PR, mass media. Iată de ce uh, noi l-am invitat să vină la Parlamentul European să ne expună ideile sale, iar domnia sa, noi am fost foarte impresionați de acest răspuns, ne-a spus că nu vrea să uh, vină doar ca să arate că vine la Bruxelles. El vrea să obțină rezultate, după care va veni cu plăcere și ne va informa cu privire la aceste realizări. Încă o întâlnire importantă pe care am avut-o acolo și care poate vă interesează este întâlnirea pe care am avut-o cu stați să găsesc numele nu mai știu numele, spune vorbitorul. Domnul Vukcevici, procurorul uh, crimelor, pentru crime de război, altul procuror pentru crime de război și uh, domnia sa ne-a vorbit despre realizările importante din funcția sa, am vorbit despre protecția marturilor, despre greutățile care apar aici și despre traficul de organe care care rămâne unul dintre problemele grave și dificile care urmează, de, care urmează a fi rezolvate, despre persoanele dispărute. Acest uh, birou a fost înființat acum 10 ani, iar uh, domnia sa ne spunea că la început uh, nici nu credea că va avea o activitate atât de bogată, spera să obțină rezultate și să, rez- să obțină rezultate mai rapid, dar iată că, din păcate, volumul de muncă este foarte mare. În continuare mai trebuie adus și în fața justiției multe mulți infractori, dar uh, el este uh, hotărât uh, să își ducă la bun sfârșit funcția, însă nu știe cât va mai dura acest mandat. În ceea ce privește stabilitatea guvernului, recent a fost pusă sub semnul întrebării. Se pare că, în principiu, există relații de muncă bune între liderii principalelor partide de coaliție, iar dat fiind că obiectivele sunt comune, s-ar părea că guvernul nu este în pericol. Bineînțeles, suntem gata să vă răspundem la întrebări, nu vreau să intru acum în foarte multe amănunte. Prefer să să vă vorbesc despre următoarea escală. În nordul uh, regiunii, regiunii Kosovo, unde am fost uh, întâmpinați de misiunea Eurlex, și apoi uh, ne-am întâlnit uh, la Novoselo, uh, unde am discutat uh, despre provocările vi viitoare și greutățile care se confruntă. Nu are rost să intrăm în amănunt acum, dar vă spun că că la Priștina ne-am întâlnit mai întâi cu uh, vicepreședintele misiunii EULEX, care ne-a spus că s-ar putea ca o soluție mai bună să fie dacă rolul EULEX ar fi consolidat și dacă ar putea să-și asume competențele uh, K4 pe viitor uh, ca for, fiindcă așa cum s-a spus, uh, finanțarea vine din aceleași surse. Dar acest subiect nu este neapărat urgent. Era doar uh, o constatare. Mai important este faptul că autoritățile din Kosovo au, au fost foarte încurajate de studiul de fezabilitate al Comisiei. Se pare că se întrunesc toate condițiile necesare pentru a demara dosarul uh, liberalizării vizelor. Se pare că sunt foarte dornici să se obțină rezultate pozitive aici. Îl citesc pe ministrul integrării europene care a spus Înțelegem că lucrurile se îngreunează, iar celelalte țări din regiune în uh, faza pregătitoare a liberalizării vizelor au avut uh, o sarcină mai ușoară, cu mai puține condiții. Noi acum avem peste 100, dar suntem gata să le să le respectăm și uh, considerăm că este un fel de program de fitness. Dacă îndeplinim toate condițiile, înseamnă că suntem într-o formă foarte bună. Deci, iată, sunt foarte pozitivi. Iar uh, în ceea ce privește abordarea autorităților uh, sârbe, vreau să vă spun că prem, uh, premierul uh, Kosovo ne-a avertizat că nu ar trebui să fim foarte optimiști, fiindcă nu este prima oară când uh, guvernul uh, sârb face promisiuni, își face angajamente și apoi uh, acestea nu sunt respectate, dar era și el foarte mulțumit de începerea dialogului. Încă un element, dacă îmi permiteți. Implicarea sârbilor din uh, Kosovo, din la nord și sud, rămâne un element foarte important în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor între Kosovo și Serbia. Ne-am întâlnit uh, cu vicepremierul din uh, guvernul Kosovo, de origine sârbă, care ne-a vorbit despre progresul înregistrat, despre faptul că se propune o creștere a contingentului minorităților în uh, Parlamentul Kosovar cu doi membri. Ne-am întâlnit uh, uh, cu vicepremierul sârb, care ne-a spus că este gata să se întâlnească cu omologul său din Kosovo și să discute aceste aspecte, să discute despre modul în care sârbii pot participa mai activ în viața politică și socială, bineînțeles, în Kosovo. Kosovo de, regiunea Kosovo de Nord e în continuare o problemă importantă, nu o să intru în detalii acum, dar se pare că modul în care au fost uh, implicați în viața politică sârbii din sudul regiunii Kosovo poate fi urmat aici, este un pas pozitiv care ar trebui, al cărui exemplu ar trebui să fie urmat și în partea de nord a Kosovo. Se pare că aceasta este metoda firească de a rezolva problemele, dar bineînțeles uh, situația nu este ușoară din cauza uh, structurilor paralele și, așa cum ni, așa cum ni s-a spus, uh, miniștrii kosovari nu se pot deplasa în regiunea de nord a Kosovo, chiar dacă și, și nu pot avea contact cu populația de acolo. Regiunea din nord a Kosovo reprezintă în continuare un subiect care trebuie să ne uh, să beneficieze de, a, de atenția noastră și trebuie să facem eforturi pentru a consolida încrederea în ambele părți ale regiunii și, cum am spus, să consolidăm relațiile și dialogul într-un astfel încât partea de nord a Kosovo să devină o parte integrantă a vieții politice și economice și sociale din regiunea Kosovo. Poate ar trebui să mă opresc aici. Așa cum am spus, această deplasare a fost oportună, un eveniment pozitiv. Am uh, evaluat pozitiv situația de acolo și în același timp am trimis un mesaj foarte important omologilor noștri și anume că acum calea către integrarea europeană este deschisă, mai ales pentru Serbia, dar în mare măsură și pentru Kosovo. Acum că avem acordul de stabilizare și asociere demarat, ceea ce înseamnă că de acum înainte, indifer... de acum înainte, mingea este în terenul autorităților uh, sârbe și kosovare, care trebuie să construiască mai departe pe aceste baze bune uh, de până acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Vigenin. Dau uh, cuvântul colegilor care sunt membri ai delegației. Mai întâi, domnul Daf. Uh, chairman, thank you very much. Uh, domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului Vigenin, care a prezidat această delegație, care, într-adevăr, așa cum a spus și dânsul, s-a desfășurat foarte bine și am fost Uh, foarte bine tratați de membrii Serviciului de Acțiune Externă și a ambasadorilor de la Belgrad și de la Priștina. Eu m-am întors cu sentimentul că la Belgrad, în Serbia, nimeni nu mai vorbește despre Uniunea Europeană e liniște în ceea ce privește acest subiect, care, situație care e potențial periculoasă, e un vacuum pe care cineva la un moment dat va trebui să-l umple pentru ca politica sârbă să se îndrepte cu mai multă încredere către Europa. Sunt de acord cu domnul Vigenin, care spune că noul guvern din Serbia este în mod paradoxal mai capabil de a face progrese privind regiunea Kosovo decât uh, predecesorul său. Are o poziție mai puternică la nivel intern pentru că pornește de la o poziție naționalistă foarte pregnant marcată. Deci dacă ar dori să o facă, ar putea să facă concesiile pe care domnul Tadic nu a fost capabil sau dispus să le facă. De exemplu, în ceea ce privește chestiunea gestiunii integrate a frontierelor, care funcționează foarte bine în teorie, dar în practică va fi foarte greu de, de aplicat. Nu cred că ar trebui să subestimăm problemele pe care această frontieră, graniță, cum vrem să o numim, le pune. Trei polițiști kosovari trebuie să fie aduși cu avionul la graniță în fiecare zi, pentru că încă nu pot să călătorească prin uh, nordul Kosovo către această, această frontieră și EULEX, care se află într-o poziție foarte slăbită și va rămâne astfel, e protejat acum de, de CAFOR, uh, ceea ce implică mai multe costuri pentru toate părțile implicate. Am uh, fost uh, de asemenea surprins de raportul Curții de Conturi privind EULEX și am văzut acolo niște linii alarmante care necesită o analiză suplimentară uh, pentru că mi se par îngrijorătoare. Dar um, am am simțit că spiritul din spatele Eulex și um, scopul său uh, sunt în pericol. Vecea, veștea bună, vestea bună este că acum uh, un contact direct între sârbi și sârbii kosovari uh, este mai, uh, mai ușor posibil ceea ce poate să creeze o punte între Belgrad și Priștina. Și întrebarea domnului Vruci și a domnului Petrovici este importantă și ar trebui să fie susținută această legătură și pe viitor. Nu e suficient ca domnul Tucici să uh, îl întâlnească pe Tajic, trebuie să fie, și, să fie un contact și între sârbii de ambele părți. Și pe ansamblu, în Kosovo, uh, senzația pe care am căpătat-o este că trebuie să-și demonstreze încă capacitatea de uh, autosuficiență și cred că e foarte greu, pentru că guvernul de acolo n-a trebuit să facă acest lucru până acum. A fost tot timpul, uh, teritoriul a fost tot timpul sub teritoriul, sub uh, uh, controlul altcuiva în ultimii 500 de ani, dacă nu mai mult. Și necesitatea unor reforme politice interne este iminentă, mai ales reforma electorală, înainte de alegerile care cred că sunt planificată pentru sfârșitul uh, anului viitor. Very much, Mr. Duff, Mr. Panzeri. Mulțumesc, domnule Duff, domnul Panzeri. Grazie, brevemente. Mulțumesc foarte pe scurt. Și eu cred că această vizită a fost extrem de utilă. Și din această vizită am putea să vedem două lucruri. E nevoie de dialog și nevoie de reformă. Acestea sunt cele două lucruri care au putut fi culese din această vizită. Normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina și uh, apropierea de, către, de Uniunea Europeană, cred eu că necesită mai întâi o confruntare cu realitățile pe trei planuri. Aici, bineînțeles, se revine și tema comunității internaționale, pentru că în relația cu Kosovo și Serbia mai rămân multe de făcut. Primul nivel este unul evident al independenței și suveranității interne, adică un proces de consolidare instituțională gradual, dar care nu mai poate fi întors, și de recentralizare. În același timp, se suprapune la acesta un al doilea nivel, care trebuie să definească și uh, dimensiunea internațională. E vorba aici de rolul pe care îl joacă comunitatea internațională, care trebuie să iasă, în fine, din dilemele de reconfigurare dincolo de chestiunea formală în legătură cu rezoluția 1244 a ONU, care nu este decât o chestiune virtuală, pentru că de fapt nu se mai aplică nici măcar în nordul Kosovoului. Iar în final mai există și un al treilea plan uh, realist, uh, mai problematic. E vorba de lipsa de recunoaștere a acestui statut și de poziția uh, destul de violentă din partea comunității din nordul Serbiei, 40.000 de persoane care trăiesc la Mitrovica și în alte localități din nord. Aceasta este o problemă care trebuie rezolvată. Eu cred că sarcina pe care o are Parlamentul European și care până la urmă va fi și sarcina Uniunii Europene este să încerce să facă tot posibilul pentru că aceste trei chestiuni să se trateze serios și singurul fel în care se poate face același, aceasta este, cum spuneam la început, să punem în aplicare reforme efective care trebuie însă să vină și din partea Serbiei, nu numai din partea Serbiei, uh, și să existe un dialog continuu cu el, aceste țări. Este absolut important să vedem legătura strânsă între Belgrad și Priștina ca o necesitate, mai ales atunci când Belgradul se apropie de Uniunea Europeană și consideră că acesta este un lucru dat. E important, deci, în acest proces să îmbunătățim relațiile dintre aceste două țări. Mulțumesc! Thank you and the last but not least, Mulțumesc. Thank you, Edward Kukan. Mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule Cookan. Aș vrea să spun că sunt de acord cu rapoartele colegilor și mulțumesc lui Cristian Vigenin pentru că a condus foarte bine delegațiile în ambele țări. Această călătorie a fost importantă și pentru AFET, pentru că vizitarea acestor două țări, într-un moment în care ne aflam între raportul Comisiei de Extindere și raportul nostru, ne-a permis numai, nu numai nouă, ci și țărilor pe care le-am vizitat să folosească acest moment. Am întârziat un pic și nu l-am ascultat pe domnul Vigenin la început și uh, cred că este important să pregătim terenul pentru Catherine uh, Ashton, așa cum am făcut-o și pentru Hillary Clinton și uh, am făcut acest lucru mai de mult, am pregătit de fapt terenul pentru ambele și pentru faptul că ei vor continua lucrul uh, la um, activitățile acolo. Doamna Ashton mai ales și pe viitor. Aș vrea să adaug câteva puncte specifice în legătură cu ceea ce au spus colegii mei înainte. În Serbia, am fost surprinsă pozitiv, cum au fost și alții, de dorința noului guvern de a continua în dialogul cu Kosovo. Chiar dacă domnul Daf a spus că câteodată unii se refereau la ei înșiși ca fiind naționaliști, aceasta s-a făcut uh, și într-o manieră în care mulți au fost convinși să continue cu acest uh, politician. Domnul Vucic a spus că uh, Într-adevăr, vor urma pași dificili și uh, instrumentul de monitorizare a frontierelor va fi un element dificil, dar cred că ne va duce spre calea normalizării și a normalizării relațiilor între Serbia și Kosovo. Aceasta și din partea Serbiei. Două chestiuni în legătură cu reuniunea cu domnul Vucevic, aș vrea să adaug și cu domnul Veciarici, care era um, îl, era adjunctul sau, scuzați, îmi cer scuze, uh, este felul în care s-a discutat uh, clar despre protejarea victimelor. A fost clar că se poate să avem o protecție a victimelor astfel încât uh, să garantăm o siguranță. Și cred că s-a folosit cât se poate de bine acest argument pentru a proteja victimele de amenințări sau pericole și să protejăm identitatea lor atunci când sunt gata să ofere mărturii. Faptul că unul dintre ei s-a referit la diferite aspecte, ascultând și criticile noastre despre problemele legate de traficul de organe, care a fost susținut uh, public de către Vucevici, noi am criticat acest lucru, bineînțeles, pentru că a pus în pericol un martor, de fapt, în acel caz. Ei au confirmat că victimele, uh, că martorii, îmi cer scuze, au vrut acest lucru, deci nu sunt, uh, nu sunt întotdeauna situațiile alb și negru. Trebuie întotdeauna să analizăm situația în totalitatea ei. Altă chestiune pe care am uh, abordat-o eu și cred că Parlamentul European ar putea să lucreze la aceasta, este că eu l-am întrebat despre ce s-a întâmplat cu Jovan Diviac, un general sârb din războiul cu Bosnia, care a întors armele și a luptat de partea Bosniei. Există un mandat de arestare din Serbia, el a fost arestat anul trecut în Austria, deși Tribunalul Internațional îl achitase de orice acuzații Trebuie să admit că nu știu dacă în momentul de față este în Austria sau s-a întors la Sarajevo. Domnul Vuccevici a fost foarte clar în legătură cu aceasta și anume a spus că trebuie să respectăm legile sârbe și că nu este la fel de important ce spune Tribunalul Internațional. El ce și-ar dori însă este un memorandum de înțelegere cu Bosnia, așa cum există și cu Croația, nu este numai o problemă de, cu procurorii din Bosnia, ci și cu politicienii care nu pun pe picioare în fine acest memorandum de înțelegere, care i-ar da ocazia să, să schimbe procedurile. Aceasta este o chestiune pe care eu aș vrea să o continui. În legătură cu Kosovo, um, colegii au spus deja destul de multe. Mi se pare important să clarificăm cu domnul uh, Saci faptul că au existat uh, zvonuri că s-ar putea să se schimbe guvernul sau să se facă alegeri anticipate pentru o reformă electorală. El ne-a confirmat că nu se va întâmpla așa ceva. Am spus foarte clar că fără o reformă electorală profundă după ultimele alegeri care n-au fost deloc libere și corecte și s-au înregistrat multe cauze, cazuri de fraude, atunci nu vom putea să acceptăm uh, să continuăm. I-am spus acest lucru, deci noi nu vom putea să susținem uh, procesul electoral. În legătură cu EULEX-ul, și aceasta se întâmplă chiar în ziua în care plecam, uh, atunci când uh, raportul Curții de Conturi a fost uh, elaborat și publicat. Eu cred că în mult, de multe ori în mass media, pe baza raportului Uniunii Europene, s-a spus că EULEX-ul este un uh, eșec și Kosovoul este un stat eșuat. Când am citit acest lucru, am încercat să combat uh, afirmațiile făcute, pentru că a fost foarte clară sentința Curții de Conturi. Situația din Kosovo nu este la fel de bună în ceea ce, cum s-ar dori pe corupție și crimă organizată, dar s-a subliniat responsabilitatea Uniunii Europene și a statelor membre în acest proces. Și S-a spus că Uniunea Europeană nu este la fel de unită cum ar fi trebuit să fie faptul că 22 au recunoscut Kosovoul și 5 nu. și din cauza că există multe persoane calificate, dar nu destule. Toate acestea sunt chestiuni care țin până la urmă și de uh, Parlamentul European. Noi dorim să avem EULEX-ul ca o misiune importantă, dar multe state membre nu vor să susțină procesul. Deci o parte din eșec ține și de noi înșine și cred că este un lucru important pe care trebuie să îl considerăm. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you all for... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru informațiile interesante. Mulțumesc și pentru că ați reprezentat atât de bine Parlamentul European în această perioadă atât de importantă de evoluții în uh, cele două țări. Acum trecem mai departe la ultimul punct de pe ordine de zi. Varia, nu este nimic la diverse și uh, momentul următoarei reuniuni este pe 19 noiembrie, deci luni, la ora 19.30 și vom avea dezbateri cu uh, președintele Haiti, domnul Martelli. Iar apoi vom avea o reuniune joi la 9 dimineața, tot la Strasburg, și vom uh, vota la această reuniune rezoluția pe Albania. Ambele vor avea loc deci la Strasburg. Mulțumesc, a suspendat ședința.